Uh, good morning, uh, colleagues. I think uh, we'll make a start. Another... Dragi colegi, cred că o să începem. Și îmi cer scuze că a trebuit să facem un număr de modificări la ordinea de zi. Sper că toată lumea este la curent cu aceste modificări. Salut prezența uh, doamnei Perez, care o să ne împărtășească ideile dumneiei în legătură cu acest uh, raport din proprie inițiativă foarte important pe care Comisia noastră pe care coordonatorii Comisiei noastre l-au uh, uh, elaborat. Este o, un domeniu foarte important. E vorba de strategia de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili. Avem uh, și câțiva raportori din umbră. Uh, domnul Schmidt nu este însă. Doamna Pârvanova va vorbi pentru domnul Schmidt. Uh, domnul Filitis este aici. Eu voi face comentarii în numele grupului meu și vreau să știu dacă și alți colegi doresc să ia cuvântul. Doamna Tornblum de la Comisie este aici, a urmărit subiectul împreună cu domnul Micola și doamna Piol. O să vă dau și dumneavoastră cuvântul. Și avem și un reprezentant al uh, președinției poloneze, dacă nu mă înșel. Ceea ce e foarte bine. De asemenea, vreau să urez bun venit uh, domnului Andreas Sateli de la JRC. Uh, trebuie să vă spun că STOA uh, a luat inițiativa de a um, ne pune în uh, contact cu uh, oamenii de știință și cu statisticieni care au contribuit la elaborarea tabloului de uh, bord al pieței interne. Doamna Perez, acum vă dau cuvântul pentru a vă prezenta ideile. Bună ziua, bună ziua tuturor și vă mulțumesc. Vreau să vă împărtășesc câteva idei legătură cu strategia de consolidare a drepturilor consumatorilor. După cum probabil știți, eh, promovarea drepturilor consumatorului, eh, protejarea acestor drepturi constituie o valoare fundamentală în dezvoltarea politicilor Uniunii Europene și pentru a ne asigura că atingem uh, țintele strategiei Europa 20, 2020. Uh, între uh, consumatori există o categorie specială, acea a consumatorilor vulnerabili sau care se află în situații de vulnerabilitate și care au nevoie de uh, protecție specială. În primul rând vreau să vă... Uh, acest raport nu uh, dorește să definească aceste categorii de uh, consumatori vulnerabili, pentru că riscăm să creăm un concept care ar putea fi ori prea vag, ori prea specific și nu ar fi destul de flexibil pentru a se adapta la diverse situații, la diverse scenarii care pot avea impact asupra drepturilor consumatorilor. Raportul uh, nostru spune că toți consumatorii pot să devină la un moment dat vulnerabili uh, pe parcursul vieții lor. Această vulnerabilitate poate apărea din diverse cauze, interne sau externe. Consumatorii pot deveni vulnerabili datorită unor uh, cauze temporare sau permanente. Poate uh, fi o vulnerabilitate ce ține de uh, o situație fizică sau psihologică, pot fi tineri, adulți, copii, toată lumea poate fi afectată. Oricine poate deveni la un moment dat consumator vulnerabil. Poate că nu vorbesc limba țării respective și asta este o vulnerabilitate sau poate că nu uh, cunosc noile tehnologii și nu le pot folosi. Toate aceste lucruri pot contribui la vulnerabilitatea consumatorilor. În al doilea rând, legislația europeană a introdus acest concept de vulnerabilitate pentru prima dată în mai 2005 în directiva care se referă la uh, practici comerciale neloiale. Acest concept de vulnerabilitate a fost atunci prima dată menționat și se referea la uh, influență uh, asupra consumatorilor individuali care nu pot, dintr-un motiv sau altul, să se uh, informeze sau să-și impună voința. La momentul uh, respectiv se protejau doar interesele economice ale consumatorilor, nu se făcea referire la alte zone precum sănătatea, siguranța sau integritatea morală. Directiva privind drepturile consumatorilor, uh, cel mai recent instrument care se referă la consumatori în uh, Uniune nu face uh, nicio trimitere specifică la uh, consumatorii vulnerabili. Vorbește despre promovarea legislației care protejează în cea mai mare măsură drepturile consumatorilor. În noiembrie anul trecut, uh, comisarii au analizat o legislație care se referea la un program de la 2014 uh, la 2020 în legătură cu uh, consolidarea uh, puterii consumatorilor prin informare, prin educare și prin uh, protejarea mai uh, amplă a drepturilor lor, a căilor de atac pe care ei le au la dispoziție. Comisia a venit cu o propunere foarte ambițioasă și sunt foarte mulțumită să văd că și programul la care, uh, despre care vorbeam Uh, face referire, fac referire la uh, consumatorii vulnerabili. Se vorbește despre oamenii în vârstă și despre progrese sociale, astfel încât consumatorii să fie actori autonomi pe piața unică uh, internă. Există, sigur, mai multe categorii. Oamenii în vârstă trebuie să fim însă atenți la categorizările acestea pe, pentru a nu exclude pe cineva. Și aș vrea să mai spun că Comisia adoptă în uh, cele mai recente propuneri privind protecția consumatorilor o abordare care se referă la împuternicirea consumatorilor. Această împuternicire poate fi definită ca o mai mare independență a consumatorilor, o autonomie sporită consumatorii vor putea să-și ceară drepturile și vor uh, avea și căi de atac atunci când acestea nu sunt respectate. Uh, Comisia vrea să se asigure că consumatorii sunt mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor, dar din păcate această abordare este insuficientă atunci când vorbim despre consumatorii vulnerabili, pentru că nu se aplică la fel de bine în acest caz. Foarte mulți consumatori sunt vulnerabili pentru că, nu neapărat pentru că nu au acea atitudine uh, uh, asertivă de care este nevoie. Poate că sunt minori, poate că uh, nu au uh, informații privind mijloacele pe care le au la dispoziție. Poate sunt excluși din punct de vedere social, nu au o educație suficientă uh, și nu știu ce le poate oferi sistemul în uh, termen de uh, căi de atac și așa mai departe și vorbim aici mai ales de tranzacții uh, transfrontaliere și online. Deci aceste prevederi sunt uh, foarte bune pentru consumatorii standard, să spunem așa, dar în cazul consumatorilor vulnerabili apar uh, probleme pentru că conceptul de împuternicire nu este suficient pentru ca ei să se bucure pe deplin de drepturile lor. Cred că este important de aceea să spunem statelor membre și Uniunii Europene că ar trebui să adopte legislație care să includă măsuri specifice și protecție adecvată pentru consumatorii vulnerabili. Să mergem mai departe decât furnizarea de informații, mai ales în acele zone în care nivelul de vulnerabilitate este foarte ridicat telecomunicații, accesul la justiție, energie, transport, alimentație, servicii financiare. Uh, în aceste zone există provocări foarte mari și haideți să fim ambițioși, haideți să optăm pentru uh, o legislație care să țină cont de situația specifică a oamenilor vulnerabili. Trebuie să implicăm și autoritățile, dar și uh, companiile, uh, furnizorii de servicii. Trebuie să ne asigurăm că există o mai mare transparență în activitatea lor pe viitor. În plus, aceste măsuri nu ar trebui să însemne că creăm uh, diverse nivele de protecție. Nu ar trebui să ajungem acolo Uh, știu că s-au făcut uh, eforturi politice lăudabile în ultimii ani pentru a consolida protecția consumatorilor, asta este foarte bine, dar ce se întâmplă cu situația celor uh, în stare de vulnerabilitate? Consumatorii, după cum am spus mai devreme, ar putea deveni la un moment dat în viața lor vulnerabil și asta uh, nu poate să însemne decât că noi suntem datori să venim cu legislație pentru a le proteja drepturile, pentru a uh, îi include socialmente, pentru ca piața internă să devină și ea mai dinamică și mai sigură. Știu că Comisia, uh, sper că Comisia va lua notă de aceste idei și va include uh, drepturile consumatorilor vulnerabili pe uh, programul său de lucru. Prezentarea raportului va avea loc uh, pe, în ianuarie, pe data de 24, pe 2 februarie uh, termenul pentru depunerea amendamentelor și adoptarea în plenară în martie, dacă Uh, se respectă acest program. Uh, mă bazez pe sprijinul noastră, doamnelor și domnilor, uh, mai ales al raportorilor din Umbra. Am avut deja o scurtă întâlnire Uh, în care am discutat aceste lucruri și sper că vom avea un raport solid care să garanteze protejarea drepturilor consumatorilor vulnerabili, astfel încât aceștia să poată participa la activitățile de pe piața internă în cele mai bune condiții, uh, să se simtă în siguranță și uh, satisfăcuți de ceea ce li se oferă, pentru că scopul acestei legislații este protejarea celor slabi față de cei puternici. Mulțumim foarte mult pentru că ați lansat această inițiativă importantă. Aș dori să adaug ceva la ce spuneați uh, cu privire la program. Coordonatorii vor informa Comisia cu privire la anumite politici uh, din statele membre. Cred că până în ianuarie vom reuși să elaborăm acest document. Uh, le vom, vom transmite aceste informații de îndată ce le vom avea. Acest raport uh, vine la timp uh, pentru a se potrivi cu strategia pentru protecția consumatorilor și e clar că suplimentează detaliile pe care le va oferi uh, mai târziu domnul Triantafilidis, detalii pe care le-am menționat și săptămâna trecută. Deci chiar e momentul să influențăm puțin rezultatul strategiei pentru protecția consumatorilor. Andreea Schwab uh, va vorbi acum în locul domnului uh, Filip Ciuva, apoi doamna Părvanova, voi contribui și eu din partea grupului meu, domnul Teanta Filidis, apoi doamna Head și apoi oricine altcineva mai dorește să participe la uh, dezbatere. Mai întâi domnul Schwab. Mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc că, uh, colegei Perez uh, pentru că ne-a împărtășit toate aceste informații. Știm că grupul dumneavoastră politic uh, este atașat acestui subiect politic de ceva vreme, iar în ceea ce privește coordonatorii am fost uh, cu mult am fost foarte încântat să acceptăm acest raport din proprie inițiativă. Înainte să trec la conținut, eventual uh, aș putea să transmit uh, scuzele colegului nostru Juva, uh, care, uh, din diverse motive, printre care amânarea acestui subiect pe ordinea de zi, uh, dânsul nu poate să fie prezent. Uh, acum, consumatorii au nevoie de protecția noastră. Uh, Uh, conceptul este interesant, pare atractiv, cel puțin la prima vedere, dar la finalul procesului ne confruntăm cu câteva dificultăți. Consumatorii vulnerabili, cei care au nevoie de protecția noastră, uh, ei bine, cum îi delimităm de consumatorii uh, standard, între ghilimele, consumatorii normali? Mi se pare că aici avem câteva obstacole. În principiu, în cadrul grupului PPE, noi considerăm că consumatorii, bărbați și femei, nu ar trebui priviți de sus. Uh, prin urmare, cred că e foarte important ca acești consumatori să-și asume propriile uh, responsabilități. Acestea fiind spuse, dacă ei nu pot să-și asume responsabilitățile pentru că, să spunem, nu au toate informațiile la dispoziție sau pentru că lipsește transparența sau pentru că, într-adevăr, există alte probleme uh, pe care consumatorii înșiși nu pot să le rezolve singuri, atunci trebuie să ne gândim cum am putea noi să-i protejăm. Doamnă, dacă uh, există anumite aspecte care ne aduce la un rezultat în raportul dumneavoastră, dar, de exemplu, dacă am avea o categorie specială pentru consumator care să beneficieze de o protecție specială care să meargă dincolo de protecția normală, atunci noi am fi gata să solicităm mai multe acțiuni din partea Comisiei Europene pentru a face progrese. Apoi, definiția clasică a uh, consumatorului uh, vulnerabil, Deci definiția conceptului de consumator uh, vulnerabil uh, presupune să luăm în considerare vârsta și alte elemente, dar poate că această viziune este uh, cam limitată, pentru că aceste probleme pot să apară pentru orice vârstă și pentru orice fel de consumatori, în teorie. Deci nu știu de ce ar trebui să existe protecție specială pentru um, o anumită categorie de uh, consumatori vulnerabili și pentru altele nu. Oricum, suntem gata să ne implicăm într-un dialog constructiv, să oferim opiniile noastre atunci când este cazul. Uh, asta spunea domnul, nostru, domnul uh, Juvan, colegul nostru. În ceea ce vește calendarul, sugestiile pe care le-ați făcut ne convin și dorim să cooperăm uh, din plin uh, la elaborarea acestui raport. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Juvan, doamna Parvanova. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi prezenta uh, poziția domnului Ole Schmidt, raportorul nostru din umbră. Mai întâi aș dori să mulțumesc în numele său uh, uh raportoarei, după care voi citi uh, opinia. Conceptul de consumator vulnerabil face parte dintre uh, conceptele pe care le regăsim în uh, politicile noastre. E vorba de o categorie care are nevoie de atenție specială, însă uh, ideea e să aflăm pe cine includem în această categorie. Trebuie să fim atenți atunci când definim vulnerabilitatea consumatorilor prin criterii bazate pe fapte foarte clare și transparente. Vulnerabilitatea în ceea ce privește consumatorii este legată de două aspecte primare. Mai întâi, posibilitatea de a avea acces la informațiile destinate consumatorilor și, uh, doi, capacitatea de a lua decizii informate pe baza acestor uh, uh, cunoștințe. Dacă anumite informații sunt oferite în scris, anumite persoane cu dizabilități sau persoane alfabete vor avea probleme să afle aceste informații și atunci nu vor fi în stare să ia decizii. Prin urmare, există persoane care au nevoie de sprijin special în calitatea lor de consumator și ar trebui să poată beneficia de uh, acesta. Însă această definiție ar trebui să devină prea vastă și astfel să acopere pe prea puțin. Aș dori să adaug eu personal acum că termenul vulnerabil ar putea crea uh, dificultăți în anumite limbi, pentru că în anumite limbi are anumite conotații. Apoi, când vorbim despre copii, uh, trebuie să reținem faptul că în principiu, copiii reprezintă un grup țintă pentru manipulare dacă vorbim despre un stil de viață sănătos sau nesănătos. De exemplu, consumul de dulciuri sau uh, chipsuri care uh, nu le este recomandat. Mulțumesc. Domnul președinte, Uh, aș dori să mă exprim în calitate de raportor din uh, umbră și sunt gata să colaborez în această calitate cu doamna raportor. Uh, dânsa a avut dreptate când a subliniat că probabil toți la un moment dat în viețile noastre vom ajunge consumatori vulnerabili. Este un al vieții. Dacă ne gândim puțin la dimensiunea populației uh, în îmbătrânire um, și la alte politici conturate în jurul acestei uh, probleme, probabil ar trebui să ne gândim și noi că um, la vârste mai înaintate consumatorii vor avea un acces diferit sau un, um, o participare diferită la uh, aspectele sociale. Sunt o felul de aspecte așadar de care trebuie să ne ocupăm. Cum uh, doamna Perez a subliniat deja, probabil uh, am încercat în activitatea destinată consumatorilor de care ne-am ocupat în această comisie, de exemplu pachetul Telecom, să dăm atenție specială facilităților uh, pentru persoanele cu dizabilități, și ne-am axat mai ales uh, pe anumite condiții contractuale uh, care ar, a, au trebuit uh, consolidate pentru cei vulnerabili. Am luat în considerare și schimbările tehnologice, accesul la transport și așa mai departe mi se pare că punctul focal aici ar trebui să fie următorul. Ar trebui să ne asigurăm că acoperim toate aceste aspecte de care ne ocupăm în mod curent. Dacă ne gândim puțin la uh, timeshare, atunci uh, nu uităm faptul că oamenii atunci se află în vacanță, departe de casă, sunt relaxați și probabil devin o categorie vulnerabilă pentru că li se fac uh, propuneri foarte seducătoare uh, atunci când sunt cu garda jos. În mare, vulnerabilitatea ia forme diferite. Trebuie să ne gândim puțin uh, la aceste aspecte într-o manieră mai uh, globală. Sunt sigur uh, că doamna Perez ne va oferi idei în acest sens am putea să ne bazăm și pe anumite statistici, uh, câtă vreme tot îi avem printre noi pe acești statisticieni. Ar trebui să ne gândim puțin uh, la statisticile care au contribuit uh, la tabelul de bord al împuternicirii consumatorilor. Poate aceste date ar putea fi integrate în uh, munca doamnei uh, Perez. Aceasta este contribuția mea. Domnul Tafilidis este și dânsul raportor din umbră. Dacă ne gândim puțin la succesul de săptămâna trecută cu raportul său, îi putem da uh, liniștiți cuvântul. Mulțumesc, Malcolm. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor și să spun că sunt uh, de acord în mare măsură cu tot ce a spus uh, dânsa. Sunt de acord, domnule președinte, că acesta este momentul uh, potrivit pentru acest raport. Eu m-am referit la acest subiect al consumatorilor vulnerabili și sunt de acord cu poziția luată de doamna raportor, că n-ar trebui să încercăm să definim consumatorii vulnerabili pentru că ar trebui să luăm în considerare atât de mulți factori, pentru că oricine la un moment dat poate deveni vulnerabil într-o anumită situație care să nu se repete. Adesea ne imaginăm că consumatorii vulnerabili uh, pot fi persoanele care nu primesc informațiile corecte, însă până la urmă poate nu acesta este singurul caz, poate nu lipsa informațiilor este un lucru care afectează consumatorii. Minorii, de exemplu, copiii sunt foarte vulnerabili uh, în ceea ce privește practicile comerciale neloiale sau uh, publicitatea. Și nu pot fi protejați prea ușor. Mai există și alte grupuri uh, vulnerabile în ceea ce privește uh, acest tip de publicitate. Cu toții traversăm o criză acum și asta înseamnă că clienții și consumatorii sunt acum mai vulnerabili decât oricând. Și de aceea trebuie să încercăm să consolidăm bunăstarea socială Așadar, oamenii bolnavi sau cu dizabilități sau care nu-și permit uh, să cumpere medicamente sau hrană să poată primi ajutor. Trebuie să introducem niște sancțiuni stricte, mai stricte, pentru cei care uh, profită de consumatorii vulnerabili, că vorbim despre persoane care nu se simt bine, despre copii sau uh, orice altă categorie. Oricum, suntem gata să lucrăm cu doamna raportor pentru a putea transmite toate aceste mesaje importante prin acest raport. Mulțumesc! Domnul președinte, doamna Head. Mulțumesc. Intervenție fără microfon din sală. Doamna, eu jag prata svenska, tack. Jag tycker också att det här... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Această directivă, după cum o văd eu, uh, vine la timp. Avem nevoie de ea chiar acum. Uh, am dat legi importante în ultimii ani și adesea am dat uh, prioritate pieței când am elaborat aceste legi. De exemplu, directiva privind serviciile sau alte asemenea directive. E clar însă că trebuie să luăm în considerare și această chestiune a consumatorilor vulnerabili. Mi se pare că este de mare importanță să ne asigurăm că legislația se aplică tuturor și se potrivește tuturor. Legislația noastră trebuie să reține întotdeauna uh, consumatorii vulnerabili. Nu cred că toți consumatorii pot să-și asume toate responsabilitățile. Vorbim despre mulți oameni care sunt vulnerabili, de exemplu adolescenții, copiii și așa mai departe. Aceste persoane nu pot să-și asume în totalitate anumite uh, răspunderi, de aceea noi, în legile noastre, trebuie să ne gândim la ei. Uh, de exemplu, copiii. Ne-am referit deja la uh, subiecte precum publicitatea, care poate avea un impact asupra copiilor. Uh, mai intervine și tratatul de la Lisabona în această discuție și, datorită acestui tratat, Parlamentul are o răspundere mai mare în această privință. E de datoria noastră să susținem drepturile copiilor. Copiii sunt uh, printre consumatorii cei mai uh, vulnerabili. Sunt uh, vulnerabili tot timpul, în mod constant sunt expuși. Uh, Doamna raportor a spus că ar fi important să lucrăm împreună cu întreprinderile pentru a ne asigura că acestea contribuie la acest exercițiu, la această perspectivă. De asemenea, trebuie să implicăm și uh, organizațiile pentru protecția consumatorilor, de asemenea și organizațiile care se ocupă special cu um, protecția copiilor, pentru că aceste organizații știu exact care sunt consumatorii vulnerabili și cum anume le-am putea îmbunătăți situația. Prin urmare, mă bucur să văd că acest subiect apare pe ordinea noastră de zi, că lucrăm la el și chiar sper că vom continua să ne gândim la toți consumatorii în toate momentele în viitor. Știu că problema definiției este una delicată, e greu să definești această categorie, însă toate legile ar trebui să își asume răspunderea pentru toți consumatorii, mai ales pentru cei vulnerabili. Mulțumesc! Um, Președintele, mulțumesc. Mai doresc alți membri să contribuie? Nu. Ah, doamna Tombrum, poate doriți să ne oferiți perspectiva Comisiei asupra acestui subiect, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, foarte scurt voi face acest lucru. Din partea Comisiei putem spune că și noi salutăm această inițiativă și că vine la momentul potrivit va fi posibil ca raportul să se contopească cu propriile noastre activități de pregătire a viitoarei uh, strategii de politică privind consumatorii, agenda consumatorilor, probabil că cunoașteți acest document. Și de asemenea trebuie să spun că prezentarea doamnei Erigoens, analiza pe care a făcut-o, uh, e foarte similară cu uh, poziția noastră la comisie și e o sarcină uh, enormă uh, lupta aceasta de protejare a consumatorilor vulnerabili și cred că atunci când ai un elefant și trebuie să-l mănânci, trebuie să-l uh, tai mai întâi în bucăți mai mici. Asta înseamnă că trebuie să avem o abordare pentru fiecare lege în parte. Cred că aceasta e calea de urmat pentru că situația care este rezolvată de această legislație va trebui luată în considerare și atunci când uh, se examinează care sunt indivizii sau grupurile potențial uh, vulnerabile și care sunt supuse uh, subiect al acestei legislații. Este o evoluție uh, nouă a legislației la nivel european. Până acum ne-a preocupat nevoia de a găsi un fel de nivel comun uh, asupra căruia să putem cădea de acord începește protecția consumatorului și ne-am uitat tot timpul la ce se întâmplă în statele membre. Acum vorbim despre un subiect foarte dificil la nivel european și foarte important că o facem, pentru că până acum în legea generală a contractelor și în legi privind uh, advertising-ul și marketingul, aceste concepte au existat și există oarecare protecție adesea la nivel național, deci ce este corect și ce este incorrect în situații uh, care țin de contracte individuale. Dar uh, pe măsură ce l-am abordat și am găsit soluții pentru practicile comerciale incorrecte la nivel european, uh, trebuie în continuare să examinăm legislația contractelor și alte tipuri de legislație. De ce? Pentru că în viitor ce nu se poate rezolva în situații punctuale Uh, și dacă vrem creștere pentru Europa și vrem să folosim uh, vânzările la distanță și comerțul electronic de soluții pentru creștere economică, cu siguranță vom avea nevoie și de soluții și de o înțelegere comună a faptului că vulnerabilitatea există și că este un concept important pe care noi trebuie să-l abordăm în următoarea strategie privind politica față de consumatori. Așadar, dimensiunea transfrontalieră uh, face foarte necesară acțiunea în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult. Good. Well, thank you very much indeed and uh, also for confirming uh, your engagement. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că confirmați angajamentul față de această chestiune. Și poate interesează pe colegi, cred că trebuie menționat că mai că avem o propunere Doamna Tombrum, apropo, microfonul nostru este încă deschis. Doamna Tombrum este implicată foarte mult în această propunere. E vorba de o propunere a Comisiei de a avea o audiere publică comună împreună cu, cu comisarii responsabili de agenda consumatorilor pe 9 februarie. Trebuie să, va trebui să intre pe coordonator dacă sunt de acord, dar e o propunere și evident colegii vor fi cu siguranță implicați, sunt invitați să participe. Doamna Oregon Perez, doreți uh, așadar să rezumați discuția și uh, să mai spuneți uh, unele lucruri? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor. Poate îmi permiteți să mai adaug o nuanță. Uh, este vorba de un concept, uh, de faptul că acest concept de consumator vulnerabil este un concept uh, dinamic, nu este un concept static. În sensul că este dificil să prevezi care vor fi în viitor toate situațiile de vulnerabilitate. Așadar, așa cum spuneau raportorii din umbră, nu vorbesc despre consumatori vulnerabili, de fapt, ci despre consumatori în situație de vulnerabilitate. Deci nu vreau să dăm o definiție statică. În rest, sunt uh, de acord cu tot ce s-a spus. Evident, trebuie îmbunătățită informarea și formarea și organizațiile consumatorilor trebuie să se implice mai mult în uh, transmiterea informațiilor către consumatori, mai ales în anumite domenii în care situația este mai puțin cunoscută. Vom continua să discutăm între noi și sunt sigură că vom avea un raport foarte bun. Good. Well, thank you very much. And so we look forward very much to Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Îmi bucur că am avut ocazia să vedem primul proiect de raport și să discutăm și vom mai discuta după Crăciun. Trecem acum la a doua, al doilea aviz pe care îl facem pentru Comisia de Transport și o salut din nou pe doamna Pârvanova, cu mare plăcere, raportorul nostru. Funcționarea și aplicarea drepturilor stabilite ale pasagerilor care utilizează transportul aerian. O problemă foarte importantă pentru consumatori și mă bucur că uh, noi contribuim la această discuție. Așadar, vă dau cuvântul Cred că nu avem foarte mulți raportori din umbră prezenți în sală, dar cel puțin vom lansa discuția, așadar vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Evoluțiile recente de pe piața aviației, incluzând liberalizarea, apariția transportatorilor low cost și introducerea unor noi concepte de business, au contribuit la noi oportunități pentru pasageri și au revoluționat modul în care aceștia își organizează călătoriile. Drept rezultat, călătoriile aeriene devin o, o zonă foarte importantă pentru consumatori și există o nevoie de a asigura protecția drepturilor consumatorilor. Adoptarea regulamentului 261-2004, care creează reguli comune privind compensarea și asistența pasagerilor, și reglementarea, regulamentul 1107 din 2006 privind drepturile cu persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă au contribuit la îmbunătățiri semnificative în această direcție. Totuși, legislația actuală nu acoperă toate dificultățile cu care pasagerii se confruntă atunci când călătoresc cu avionul. De aceea este nevoie de o reformă legislativă a regulamentelor 2611 și 1107 pentru a aborda problemele existente. Există o lipsă de cadru legislativ cuprinzător care contribuie la incertitudinile juridice în ce privește drepturile pasagerilor. Uh, de asemenea, greșelile în aplicarea statelor membre, în aplicarea de către statele membre ale regulamentelor, uh, sunt o altă cauză pentru care nu există suficientă protecție. Prevederile au fost interpretate în mod diferit și aplicate în mod diferit. Asta înseamnă că e foarte dificil ca pasagerii să-și înțeleagă drepturile. E nevoie de mai multă certitudine juridică în ce privește conceptul circumstanțelor extraordinare, care să incorporeze și uh, deciziile recente ale Curții Europene de Justiție date în favoarea consumatorilor. Fără să se afecteze libertatea a uh, companiilor de a stabili taxe și uh, costuri, uh, acele practici comerciale cum ar fi taxe de bagaje sau taxe de check-in uh, n-ar trebui să îi împiedice pe uh, pasageri să înțeleagă care este de fapt costul final al biletului. Trebuie să ne asigurăm că există o transparență a prețurilor uh, similară cu cea prevăzută în directiva privind drepturile consumatorilor. De asemenea, Uh, trebuie să asigurăm protecția uh, turiștilor care au cumpărat pachete, că, celor care au cumpărat pachete de călătorie și de asemenea protecția călătorilor atunci când o linie aeriană de, declară insolvența sau are alte probleme de acest gen. Trebuie să evităm discriminarea pasagerilor pe baza modului în care și aleg să cumpere biletul și de asemenea trebuie să existe mai multă concurență între uh, uh, cei care oferă servicii. Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre pentru a identifica și a rezolva aceste probleme și pentru a asigura o mai bună coordonare a legislației privind uh, drepturile pasagerilor cu măsuri privind mecanisme de rezolvare alternativă a disputelor. În ce privește pasagerii cu mobilitate redusă, Comisia ar trebui să uh, emită orientări privind interpretarea unor prevederi ale regulamentului 1107 Uh, mai ales în ce privește securitatea și persoanele acompaniatoare, pentru a le permise, permite persoanelor cu mobilitate redusă să poată să uh, călătorească și să nu li se refuze îmbarcarea atunci când călătoresc cu o altă persoană. În ce privește redactarea avizului, n-a fost posibil să introducem alte chestiuni foarte importante care ar trebui să fie parte a revizuirii celor două reglementări. În primul rând, uh, gândirea unor măsuri de uh, aplicare și de luptă împotriva contractelor incorrecte, a lipsei de informare a pasagerilor și a lipsei unei politici comune pentru pasagerii cu mobilitate redusă. Și de asemenea ne vom gândi să introducem aceste probleme ca amendamente la aceste uh, reformulări și de asemenea vreau să vă reamintesc că termenul de amendam- pentru amendamente este 7 decembrie la ora 12 și votul în comisie va fi pe 9 ianuarie anul viitor. Vă mulțumesc. Well, thank you very much indeed. Um, as you point... Mulțumesc foarte mult. Cum ați subliniat, problema este întotdeauna la avize că raportorul nu are foarte mult uh, loc să facă amendamente, dar sigur raportorii din umbră pot să adauge și ei contribuții și sunt sigur că se va întâmpla. Așadar, raportorii din umbră sunt doamna Tun și doamna Sardini, care sunt aici uh, amândouă. Doamna Tun, doriți să ne dați opinia noastră? Thank you very much. Um... Mulțumesc uh, foarte mult. Acest subiect este unul arzător la ordinea zilei, mai ales uh, în perioada de sfârșit de an, când uh, foarte multă lume călătorește. Uh, Cred că principala problemă pentru pasageri o reprezintă faptul că nu știu mare lucru. Avem o directivă de care suntem foarte mândri, este minunată și mi-amintesc încă ce succes a avut la vot, dar am impresia foarte adesea că nici nu se pune în aplicare și nici uh, nu este cunoscută de către cetățeni. Una dintre prevederile acestei directive se referea la obligația de informare a pasagerilor și vedem uneori în uh, aeroporturi că nu există nici uh, uh, informație oferită, nici nu se oferă informație la cerere și ar trebui să avem posibilitatea de a cere comisiei să organizeze consultări. Să vedem cum beneficiază cetățenii de această directivă, dacă s-a schimbat ceva în bine uh, în viața călătorilor odată cu intrarea în vigoare a acestei directive. Deci avem nevoie de mai multe informații și aș sublinia acest lucru în acest aviz. În al doilea rând, ce lipsește la aeroporturi este definiția clară a Uh, însoțitorilor persoanelor cu handicap. Ce înseamnă, eu știu, depășirea greutății admise, care sunt uh, prevederile pentru aceștia, nu, lucrurile nu sunt clare și astfel accesul la asistență nu este definit la unele aeroporturi se oferă asistență celor care au nevoie uh, de ajutor, uh, dar uh, la alte aeroporturi lucrurile sunt foarte complicate. Pe urmă, mai sunt multe probleme, dar nu vreau să mă întind, o să vorbim în particular. Există aspecte ce țin de dezvoltarea aeroporturilor, aeroporturilor care nu sunt uh, prezente în directivă. De exemplu, aeroporturile se transformă încet încet în complex de uh, cumpărături, de, de magazine. Nu se spune <clears throat> însă nicăieri cât putem uh, cumpăra, ce cantitate de bagaje putem lua la bord. Uh, pentru că oamenii se apucă să facă piața acolo și se trezesc că n-au voie să urce în avion decât cu un bagaj. Uh, deci nu există informație foarte clară și nici uh, cei care vând în uh, aeroporturi nu uh, spun pasagerilor că este posibil ca sticlele de alcool pe care le cumpără pot să le fie confiscate în cazul călătoriei în afara Uniunii Europene, iar aceste cadouri de obicei costă foarte mult. În aceste magazine nu spun, nu furnizează informații și nu avertizează pasagerii în legătură cu toate problemele ce pot apărea. Cu multe dintre aceste probleme sper că vom putea uh, introduce diverse mijloace de uh, uh, reglementare, de, de rezolvare a conflictelor și sper că vom putea să rezolvăm uh, problemele pe care le au încă pasagerii cu liniile aeriene și aeroporturile. Acestea sunt doar câteva idei. Vă mulțumesc. Mulțumim. Iată o dimensiune nouă și de-abia aștept uh, amendamentele dumneavoastră referitoare la cumpărăturile în aeroport. Sunt de acord că există incertitudini în acest domeniu și este ține de domeniul nostru, de protecția consumatorului, să discutăm toate aceste lucruri. Uh, doamna Perez, cred că veți uh, vorbi în numele socialiștilor astăzi. Uh, da, o salut și pe doamna Rule, care a sosit între timp. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei Pervanova pentru ideile expuse. Sunt de acord cu linia generală în care, pe care uh, s-a elaborat acest uh, raport. Este adevărat că uh, se fac schimbări foarte rapide pe piața transporturilor aeriene și legislația nu ține pasul, așa cum am văzut în cazul erupției vulcanului din Islanda anul trecut, trebuie să uh, adaptăm uh, legislația, pentru că nu putem permite deschiderea pieței transporturilor aeriene uh, în dauna uh, calității și uh, în, uh, cu nerespectarea drepturilor uh, pasagerilor. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră că e nevoie să dedicăm o atenție specială consumatorilor vulnerabili, mai ales a persoanelor cu dizabilități sau cu uh, limitări de natură fizică. amendarea uh, regula, uh, legislației trebuie să se facă cu sporirea drepturilor acestor persoane, nu cu limitarea lor. Și trebuie adaptate Uh, standardele, mai ales în cazul uh, anulării sau amânării uh, zborurilor, mai ales în ceea ce le privește pe companiile aeriene low cost. De asemenea, trebuie îmbunătățit informarea consumatorului privitor la drepturile pe care le are și trebuie um, găsite modalități mai eficiente de compensare a pierderilor. Mulțumim foarte mult! domnul președinte. Doamna Reule dorește să ia cuvântul? Nu. Pe cine mai avem pe listă? Domnul Dion. Domnul Salvini. Mulțumesc, domnule președinte. Ca Uh, raportor din umbră nu am uh, reușit să uh, citesc deocamdată întregul raport, dar voi încerca să finalizez această lectură, sigur că voi veni cu amendamente și sunt de acord cu ideea că modificările de pe piață au condus la anumite diminuarea ale uh, drepturilor. Unele linii aeriene au uh, probleme și foarte mulți pasageri uh, au depus uh, plângeri, unii chiar la Comisia Europeană. Se estimează că dreptul, drepturile uh, pasagerilor în ceea ce privește căile de atac nu sunt destul de uh, clare. De exemplu, în Olanda te poți adresa unui judecător pentru a introduce o plângere împotriva unei companii aeriene, dar se pare că aceste companii estimă că, estimează că dreptul contractual actual merge prea departe, că sunt obligate să acopere toate riscurile și nu li se pare rezonabil ca în anumite cazuri să fie obligate să plătească. E un domeniu în care ar trebui să mai reflectăm. Uh, pe de altă parte, pentru anumite, uh, unele companii uh, aeriene au tendința de a discrimina, de exemplu, persoanele supraponderale. Unele astfel de linii aeriene au pus persoanele obeze să plătească suplimentar pentru biletul de avion ducând astfel la uh, discriminări. Și în acest domeniu cred că ar trebui să păstrăm regulile actuale. Nu ar trebui ca persoanele handicapate sau persoanele supraponderale să fie uh, penalizate încă o dată. În ceea ce privește textul, uh, sigur că e vorba de un aviz, avem limitări din acest punct de vedere, dar aș vrea să fac și eu câteva propuneri pentru a preciza lucrurile. Cred că este posibil să veghem uh, la uh, menținerea egalității de tratament. Așa cum vă spuneam, avem, mai avem încă mult de lucru pentru a îmbunătăți situația. Da, cred că în numele grupului meu aș putea să spun câteva cuvinte. Sigur, vom pune uh, accentul pe uh, acest uh, tip de prevederi menționate de doamna Pârvanova în legislația privind protecția consumatorului și trebuie să ne asigurăm că acestea apar și în raportul final pentru că vor atrage uh, multă atenție și uh, vor uh, contribui la protejarea drepturilor consumatorilor. E un domeniu în care ex, există informații în, în uh, foarte multe cazuri pe aeroport primești uh, fluturași uh, reclame din partea liniilor aeriene, dar se vorbește prea puțin despre drepturile efective pe care le au pasagerii. Avem doi colegi de la comisie aici, doamna Diez Pelito de la DigiMove Doriți să faceți vreun comentariu sau să aveți vreo observație la cele spuse de doamna Pârvanova? Bună dimineața! Vreau uh, doar să mulțumesc Comisiei pentru efortul uh, dedicat uh, și timpul dedicat a comunicării noastre privind drepturile pasagerilor, aș vrea să subliniez în ceea ce privește informarea că acesta este unul din punctele slabe care a fost menționat. Comisia este conștientă de acest lucru și am lansat în 2009 un eurobarometru ale cărui concluzii au fost, printre altele, că nu există suficientă informare către pasageri. Am lansat o campanie de informare, cea pe care ați menționat-o și o vedem în aeroporturi. Lucrăm împreună cu toate serviciile Comisiei pentru a um, distribui cât mai mult uh, informații către pasageri. Anul trecut am organizat ziua uh, informării pasagerilor uh, și ne, ne gândim să repetăm această Uh, acest eveniment și anul viitor. Uh, de aceea, uh, Comisia noastră trebuie să știe că și noi lucrăm intens în această direcție. Am notat și celelalte puncte menționate aici și împărtășim opinia raportoarei vom aștepta până la uh, finalizarea acestui proiect de raport pentru a veni cu comentarii suplimentare, dar în principiu Comisia este conștientă de aceste probleme și uh, este de acord cu uh, raportul dumneavoastră, cu ideile dumneavoastră. Mă iertați, spune domnul președinte, domnul Fry, doreați să îi luați cuvântul? A, trebuie să iau cuvântul pentru că uh, doamna Tun spunea că aeroporturile au devenit uh, centre de cumpărături. Uh, e adevărat și de multe ori trebuie să plătești suplimentar pentru greutatea uh, valizei. Cred că consumatorii trebuie să fie informați uh, de felul în care se calculează aceste uh, taxe suplimentare. Pentru că ceea ce economisești la duty free uh, se plătește apoi către compania uh, aeriană. Mulțumim uh, pentru această informare. Doamna vă doriți să încheiați această dezbatere foarte interesantă și să confirmați uh, calendarul încă o dată, acum că e toată lumea aici. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și cred că suntem cu toții foarte nerăbdători să contribuim la acest uh, raport pentru că am fost uh, de multe ori victime în uh, călătoriile noastre. Atunci când am început pregătirea acestui raport, am adunat o grămadă de documente și de informații de la uh, Organizații pentru Protecția Consumatorului și de la liniile aeriene a fost foarte greu să rezumăm totul și să comprimăm totul într-o uh, într-un aviz pe care uh, îl prezentăm în numele comisiei noastre. De asta, pe viitor, cred că acest domeniu uh, ar trebui să se bucure de un raport întreg la IMCO sau la ITRE în legătură cu drepturile pasagerilor liniilor aeriene. Datorită limitărilor uh, din situația actuală, aș propune colegilor mei să depunem amendamente și să cosemnăm, pentru că există atâtea probleme încât nu vom reuși să ne limităm la un aviz pentru a le menționa pe, tot, pe toate. Deci uh, vom uh, depune direct acest aviz la ITRE. Cred că ați vrut să spuneți tran. Da, la tran. Da, așa este, îmi cer scuze. Bun, uh, spune domnul președinte, avem uh, deci foarte mm, multă compasiune față de Comisia TRAN. Voi vorbi cu președintele acestei comisii și aștept uh, recomandările dumneavoastră în legătură cu sincronizarea celor două avizului nostru și a raportului. Când are loc uh, votul la Comisia TRAN pe raportul final? Pe 9 ianuarie. În aceeași uh, zi. Uh, sigur că ori Putem uh, depune amendamente și la uh, Comisia TRAN, la, puteți încuraja acest, uh, acest lucru. Bun, mulțumesc foarte mult, mulțumim și Comisiei. Iar acum a trecut un pic de 10, ne adunăm pentru vot și încă nu sunt sigur că e toată lumea aici, dar acesta este, acesta este ordinea de zi stabilită. Avem câteva lucruri de votat. În primul rând, uh, raportul domnului Salvini privind modernizarea vămilor, un uh, raport din proprie inițiativă la care au fost depuse 110 amendamente. Sunt uh, acum foarte bucuros să-i dau cuvântul domnului raportor Salvini. Aș vrea să facem puțină liniște pentru că trebuie să discutăm uh, aceste uh, lucruri. Domnul Salvini, vă rog să faceți o introducere și dacă cineva dintre raportori din umbră dorește să comenteze, aș putea să uh, vă acord cuvântul. Dar acum, domnul Salvini. Grazie președinte. ringrazio lei, gli uffici e tutti. Mulțumesc Domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, uh, oratorilor și raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor uh, utile la obținerea unui compromis. Cu siguranță mi-au facilitat munca. De altfel, am dorit să amânăm data și am rugat uh, în acest sens Comisia să stabilească un nou uh, obiectiv uh, odată cu intrarea în vigoare a noului cod vamal modernizat. A intervenit un acord în ceea ce privește amânarea acestei date, deci problema nu a fost insurmontabilă. Au existat anumite divergențe de opinie cu privire la anumite detalii, mai ales în ceea ce privește controlul care trebuia efectuat într-o manieră mai strictă, în ceea ce privește anumite mărfuri provenite din anumite state. Uh, Uh, sau uh, cu privire la anumite indicații care trebuiau date altor uh, comisii. Acest text ne va oferi bune idei de, la care să reflectăm și sper că acum am putea trece direct la vot. Acestea fiind uh, spuse, la reuniunile din săptămânile anterioare, n-am reușit să analizăm toate uh, punctele aduse în dezbatere, însă prin acest compromis am ajuns la un acord pentru două dintre amendamentele de compromis. Uh, așadar, pentru acestea vor exista voturi separate, însă pentru restul n-ar trebui trebuie să existe probleme pentru că toată lumea a fost implicată în acest demers. Domnul președinte, mulțumim foarte mult. Um, cred că avem de face cu un raport foarte important uh, aici. Acum doamna Rapti, raportor din umbră din partea SND. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, voi fi foarte succintă. Mai întâi aș dori să mulțumesc foarte mult domnului Salvini pentru toată munca pe care a depus-o la acest raport. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru că am lucrat foarte bine împreună. Am obținut un text bun, domnul Salvini l-a obținut și e obligația mea să subliniez acest lucru, pentru că munca Parlamentului European presupune că trebuie să ajungem la cele mai bune eh, compromisuri eh, în vremuri foarte dificile pentru Europa, pentru a putea ajuta cetățenii eh, europeni. Încă o dată aș dori să spun că acest raport și această cooperare au reprezentat o experiență minunată pentru mine. Mulțumim foarte mult pentru aceste comentarii. Doamna Salvini cu siguranță va reflecta la aceste comentarii pentru că a fost primul său raport elaborat pentru această comisie. Mai sunt alte comentarii? Nu. Atunci haideți să trecem la vot. Voi uh, folosi votul uh, electronic uh, unde este necesar, nu facem o verificare acum a aparatului, facem atunci când este cazul. Începem cu amendamentul 11, noul aliniat, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Com amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotrivă, e clar se adoptă. Trecem acum la amendamentul 15 al domnului Paxa. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 21 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 22 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 23 devine caduc. Și ajungem la amendamentul 24. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 devine caduc. Ajunge la amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Clar se adoptă. Ajungem la uh, amendamentul INTA 1. Toate părțile sunt prezentate pe listă. Nu trecem uh, printre, prin ele pe părți. Vot în întregime INTA 1 Uh, pentru, împotrivă se adoptă. Ajungem la INTA 3 și toate părțile care corespund. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Ajunge la amendamentul 27 al doamnei Rule. Pentru, împotrivă, respins clar. Ajunge la amendamentul 28 al doamnei Corhola. Cine este pentru, împotrivă, clar se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la amendamentul 36 al doamnei Rule. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la INTA 5 cu uh, partea care îi corespunde pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 35 al domnului Schmidt și alții. Cine este pentru? Cred că avem nevoie aici de un vot electronic. Votul s-a deschis la 35. Votul s-a închis. 16 pentru, 16 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 37 al domnului de Jong pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 38 al domnului de Jong pentru. Uh, verificăm electronic. Amendamentul 38. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 16 pentru, 16 împotrivă. Ajungem la amendamentul 39 al domnului Corhola pentru împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 40, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 41, pentru că 40 a fost adoptat, lista de vot spune că adăugăm ceva prin 41 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 42 al domnului De Jong pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, clar se adoptă. Acum ajungem la uh, amendamentul INTA 6, cred, Da, INTA 6 și cu părțile care corespund, cine este pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 52 al doamnei Rapti. Votul s-a deschis la 52. Votul s-a închis. Se adoptă cu 21 pentru 11 împotrivă. Amendamentul de compromis 6, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Și ajungem la INTA 5 cu uh, partea corespondentă. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, se adoptă. Ajung la amendamentul de compromis 7 vot pe părți solicitat de două grupuri uh, politice. Prin urmare, spunem la vot prima parte și a treia pe care o puteți regăsi uh, pentru, împotrivă, uh, se adoptă. Și acum partea a doua. Votul s-a deschis la partea a doua. Votul s-a închis și se adoptă cu 18 la 15. Acum trecem la 64. Deci, peste câteva pagini, 64 a domnului De Jong. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Inta 7. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Inta 8. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Inta 9. Și părțile corespondente. Se adoptă și acesta. Acum adăugirile doamnei Corholă la amendamentul 65 pentru, împotrivă, se adoptă. Ajunge la amendamentul 66, nu a fost retras, 67 a domnului Șva pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 8 uh, uh, pentru, împotrivă se adoptă. Și trecem la amendamentul 73. Amendamentul 73 al raportorului pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 74. Votul s-a deschis la 74. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 la 13. Trecem la amendamentul 78 cu partea corespondentă a domnului Șmici și alții. Votul s-a deschis la 78, aniatul 16. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 la 13. Inta 2 cred devine cadou Bun. 75 la fel. O secundă numai, spre domnul președinte. Acum ajungem la cea de-a doua parte a amendamentul 75 al domnului Schwab. Votul s-a deschis la 75, partea corespondentă 2 uh, al domnului uh, Schwab. Votul s-a închis se adoptă cu 20 la 12. Și trecem la amendamentul 78, partea corespondentă 2, um, amendamentul, alineatul 60. Cine este pentru, împotrivă? Din nou verificăm electronic, e mai ușor. Amendamentul 78, uh, partea corespondentă, uh, alineatul 16, votul s-a închis. Se adoptă cu 20 la 13. Inta 2 devine caduc și ajungem la cea de-a doua parte a INTA 2. Cu partea corespondentă aici, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu 20 la 13. Amendamentul 76. Votul s-a deschis la 76. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 77. Votul s-a deschis la 77. Votul s-a închis. Uh, clar respins. Trecem la amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Uh, acum uh, buget 1 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 10 pentru împotrivă se adoptă. Și ajungem la amendamentul cont 3 uh, pentru împotrivă se adoptă. Cont 4 pentru împotrivă se adoptă. INTA 4 partea corespondentă pentru uh, împotrivă se adoptă, cont 5 pentru, împotrivă se adoptă. Inta 4, cele două părți corespondente pentru, împotrivă, ține se adoptă, cont 6 pentru, împotrivă se adoptă, cont 8 pentru, împotrivă se adoptă, cont 9 pentru, se adoptă. Amendamentul 86 a domnului Schwab pentru. Nu, aici deschidem uh, votul electronic. Amendamentul 86. Votul s-a închis. Cineva votează mai lent, uh, oricum se adoptă 18 la 12. Ajungem la um, amendamentul 22, uh, amendamentul 87 și 88 identice uh, pentru, împotrivă, clar respins. Amendamentul 89 raportorului pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 90 ca adăugire pentru împotrivă se adoptă. Aneatul 23, uh, amendamentul 91 al domnului Estrom pentru împotrivă respins. Amendamentul 92 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 93, partea de adăugire pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 94 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 95, votul s-a deschis la 95. Votul s-a închis, se adoptă cu 21 la 12. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 97 devine caduc. Amendamentul 98 al doamnei Rapti pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 99 devine caduc. 100 uh, devine caduc și el. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, se adoptă. INTA 6 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 102 pentru, împotrivă se adoptă. amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă se adoptă. Ajungem la amendamentul 109 a raportorului pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă se adoptă. INTA 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Inta 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Inta 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Inta 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la considerente. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 devine caduc. Ba nu, se corectează domnul președinte, este o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8, se adoptă. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă se adoptă. Merg prea repede, îmi cer scuze. Uh, amendamentul 1 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 2 împotrivă se adoptă. Am încheiat amendamentele, prin urmare vot final electronic. Votul s-a deschis pentru raport votul uh, final. Votul s-a închis. Se adoptă cu 33 pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. În urmare, mulțumim foarte mult, domnule Salvini, o treabă excelentă. And, um, I think, um, I think it's noteworthy. Cred că merită spus că am adoptat foarte multe amendamente de la Comisia IMCO și de la Comisia de Control Bugetar, ceea ce cred că este extrem de util, pentru că știți că adesea sunt dezbateri în legătură cu discuții în legătură cu relația noastră cu alte comisii, dar cred că uh, domnul Salvini ar putea să le uh, domnul Salvini a scris o scrisoare președinților celor două comisii mulțumindu-le pentru colaborare, ceea ce e destul de neobișnuit în uh, acest Parlament, dar e un lucru foarte bun. Și de asemenea vreau să vă reamintesc că trebuie să le dăm uh, raportorilor pentru aviz un timp de vorbire decent, pentru că doar un minut ca să vorbești despre avize atât de importante e foarte puțin și nu reflectă importanța muncii pe care o depun acești oameni. O problemă, asta e o altă chestiune. Deci dacă comisia e de acord, eu voi face acest lucru, vă cere mai mult timp de vorbire. Mulțumesc foarte mult. Acum, trecem la raportul domnului Bilan, un aviz pentru Comisia Juridică privind uh, oficiul de armonizare a pieței interne. Îi dau cuvântul domnului Bilan pentru a prezenta uh, avizul înainte de a vota. Aveți cuvântul, domnule Bilan. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mai întâi Dați-mi voie să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și uh, secretariatului și mai ales doamnei Iulia Farnaite, a trebuit să lucrăm foarte repede pentru ca avizul să fie finalizat în timpul președinției poloneze, așa că sunt foarte mulțumit și mulțumesc tuturor colegilor din diversele grupuri politice pentru că am reușit să facem acest lucru. Am avut uh, patru amendamente de compromis și înainte de a vota vreau să spun că am făcut și un amendament oral la propriul meu amendament uh, pentru că mi-au cerut uh, mulți raportori din umbră să facă acest lucru. E vorba de articolul 4, amendamentul 10 la articolul numărul 4 și aici am adăugat următoarele cuvinte. Uh, respectând confidențialitatea, etc. Și cred că acest amendament oral uh, va asigura o transparență și o claritate și mai bună. Încă o dată mulțumesc tuturor colaboratorilor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să spun că e un aviz important și mă bucur că am uh, avut ocazia să ne dăm avizul. Haideți să votăm. Începem cu amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 27, doamna Bastos, cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 28, vot separat, cerut de PPE. Votăm partea 1, amendamentul 28. Votul este închis. Se aprobă 18 la 14. Acum votăm partea a doua. Nu cred că trebuie să verificăm electronic. Așadar, cine este pentru partea a doua? Cine împotrivă? Respins, în mod clar. Trecem acum la amendamentul 4. Votul este deschis la amendamentul 4. Votul este închis se aprobă cu 22 de voturi la 10 și pentru că a fost aprobat, votăm amendamentul 29 al doamnei Verniu ca o adăugire. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 30. Dacă este adoptat, va fi reformulat după cum urmează. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 8. Pentru? Se aprobă. Amendamentul 34 al doamnei Verniu. Votul uh, este deschis la amendamentul 34, vot electronic. Votul este închis. Se respinge 16 pentru, 17 împotrivă. Amendamentul 35, doamna Verniu. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. 36 nu cred că avem nevoie de vot electronic. Cine pentru? Cine este împotrivă? Nu întotdeauna câștigați, domnule Maia. 37-38 sunt retrase, deci trecem la amendamentul nou al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, aprobat. Amendament de compromis 1 și aici e vot pe părți cerut de PPE la acest compromis. Deci votăm mai întâi partea întâi cine este pentru, împotrivă, se aprobă, clar. Partea a doua, vot electronic, deschid votul. Votul este închis. Se respinge 17 voturi împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 10 cu amendamentul oral pe care l-a subliniat domnul Bilan și l-aveți în lista de vot. Cine este pentru împotrivă se aprobă în mod clar. Deci trecem acum la amendamentul 11. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 44 e caduc. Acum amendamentul 12 aprobat. Amendamentul 13. Cine este pentru, împotrivă, aprobat de asemenea. Amendamentele 45-46 împreună. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Așadar, trecem la amendamentul de compromis 3. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 18 al doamnei Bastos cu amendamentul oral pe care îl vedeți în lista de vot. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 19 cu amendament oral al doamnei Bastos. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Respins. Deci, votăm amendamentul 19 fără amendamentul oral, nu? Așadar, votăm fără amendamentul oral. Deschid votul. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 2 al domnului Bilan. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat? Și apoi uh, cuvintele suplimentare la amendamentul 20 pentru împotriva aprobat. Amendamentul 21 al doamnei Bastos, vot pe părți cerut de socialiști. Așadar, votăm partea întâi cine este pentru, împotrivă, uh, se adoptă clar. Partea a doua acum, votul este deschis la partea a doua. Mă scuzați, spune domnul președinte. Votul este închis. Se respinge. Așadar, acum trecem la amendamentul 22. Amendamentul 22, cine este pentru? 22, deschid votul electronic. Votul este deschis la 22. Votul este închis se respinge. Trecem la amendamentul de compromis 4, din nou vot pe părți. Așadar, votăm partea întâi a amendamentului de compromis, cine este pentru, împotrivă, aprobat, și partea a doua, vot electronic, votul este deschis, votul este închis, se aprobă 17 la 16. Trecem acum la votul final, da? Votul final este acum deschis, vot electronic. A votat toată lumea. Votul este închis și se adoptă cu 32 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Mulțumesc foarte mult, domnule Bilan. So we hope that you will be able to defend Sper că veți putea să apărați amendamentele noastre în fața Comisiei Juridice. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la un alt aviz pentru Comisia INTA privind, uh, având titlul Uniunea Europeană și China, o balanță comercială dezechilibrată, semnul întrebării, cred că semnul întrebării foarte important. Nu știu dacă raportorul este aici. Domnul Kreutzmann, vreți să spuneți ceva în numele uh, domnului Lehegard? Da, voi spune doar în numele domnului Lehegard că raportorul ar vrea să respingă cererea de amendament oral la amendamentul de compromis 5 pentru că consider că reciprocitatea este contraproductivă. Deci este singurul comentariu pe care vreau să-l fac. Vă mulțumesc. We'll just note that when we come to it. În regulă, spune președintele, vom lua notă de acest lucru. Dar evident, dacă vă opuneți, atunci nu poate fi pus la vot acest amendament. Dacă un grup politic se opune un amendament oral, el nu poate fi votat. Așadar, să trecem mai departe. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. A, mă scuzați, spune președintele, am, m-am grăbit. Ne întoarcem la amendamentul doamnei McClarkin. Amendamentul 8. Amendamentul 8. Amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins în mod clar. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 17. Tot al doamnei McClarkin. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Așadar, amendamentul de compromis 5 a fost respins de un grup politic, deci nu putem să-l uh, votăm. Și atunci trecem la amendamentul de compromis 6. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, amendamentul de compromis 7. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis 8. Pentru, împotrivă, adoptat. Și acum trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Deschid votul electronic. Nu, este amendamentul 5, nu e amendament de compromis. Cine este pentru? Vot electronic. Votul este închis. Se respinge cu un vot. Două persoane n-au votat, deci nu, nu vă mișcați foarte repede cu butoanele. Amendamentul 43. Votul este deschis la 43. Avem 33 de cartele, votul este închis și se respinge la diferență de un vot. Și uh, amendamentul 44 al doamnei McClarkin, votul este deschis la 44. Votul este închis. Se adoptă cu 21 de voturi la 12. Acum votăm proiectul de aviz ca atare, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 28 de voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule, mulțumim foarte mult domnului Loghegar. Transmiteți-i, vă rog, domnule Croțman și sperăm că va reuși să apere această poziție la Comisia de Comerț Internațional. Și acum avem avizul doamnei McClarkin privind contribuția instituțiilor europene la uh, procesul de consolidare a procesului Bologna Comisia de Cultură și Educație și are legătură și cu propria munca doamnei McClarkin privind recunoașterea reciprocă. Vreți să spuneți câteva lucruri uh, la început, doamnă? Uh, dau cuvântul raportorului. Very... Mulțumesc. Uh, acest aviz se potrivește foarte bine cu ceea ce am făcut în domeniul recunoașterii of educational calificărilor deci, uh, am pus aici accentul pe o mai bună cooperare între instituțiile de învățământ și uh, sper ca uh, Comisia Cult să țină seama de părerea noastră. Mulțumim! Trecem la vot. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 al domnului Grec. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă. La amendamentul 10 cred că trebuie să verificăm electronic. Deschidem votul. Votul este închis respins acest amendament. Uh, amendamentul 11 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 12. Votul este deschis la 12. Votul este închis. Respins. Amendamentul 13 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7, avem uh, un vot pe părți, celul de verzi, deci votăm în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte a compromisului 7, cine pentru împotrivă, se adoptă de asemenea. Și cred că acum uh, putem trece la votul final. Deci votăm uh, opinia, ă, avizul în ansamblul său, în vot electronic. Votul este... Mai e cineva care n-a votat? Se adoptă cu 32 de voturi pentru, 2 împotrivă. Mulțumim, felicitări doamnei McClarkin, felicitări încă o dată și pentru că sunteți o membră a uh, Comisiei de Cultură, uh, aveți o poziție deci foarte bună pentru a apăra acest uh, aviz și amendamentele noastre în Comisia Cult. Trecem acum. Știu că domnul Bubarela vrea să fie aici, dar am putea continua și fără el, nu așa? Domnul Pitela mi-a spus că nu poate veni până la fără 5. Dar uh, nu prea aș vrea să fac o pauză. Am putea continua, am putea merge mai departe și fără domnul Pitela. Aș vrea să sugerez să trecem la vot. Nu cred că există probleme complexe cu acest dosar. Domnul Pitela este recunoscător pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o și cred că putem să punem la vot uh, acest uh, aviz. Voi încerca să-i explic uh, când va veni ce s-a întâmplat. Da, mulțumim, sigur, cred că sunt de acord, președintele. Trecem uh, consecință la vot. Este un aviz pentru um, Comisia Cercetare și Energie în ceea ce privește piața unică digitală competitivă și e-guvernanța. Amendamentul 5 se adoptă. Amendamentul 2 are un supliment. Uh, cine este pentru, împotrivă, se adoptă și acesta. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6, iarăși punct suplimentar. Ar trebui să deschidem votul electronic la amendamentul 6. Votul este închis. A, se adoptă cu 23 la 12 văd că crește numărul de votanți. Am ajuns la 35. acum amendamentul 4 al domnului Grec și domnul Pitela. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Și un amendament de compromis, numărul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, Cred că ar trebui să verificăm. Votăm electronic amendamentul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 18 la 16. Deci, amendamentul 3 vine ca punct suplimentar. Votăm amendamentul 3. Votul este închis. 17 pentru 17 împotriva se respinge. Dacă mai vota o persoană, ar fi decis uh, soarta amendamentului. Așa este respins. Acum trecem la amendamentul 15. Pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 28. Pentru, împotriva, se adoptă. 13. Pentru, împotriva, se adoptă. Uh, bun venit raportorului uh, nostru, domnul Pitela. Vă salut, uh, bun venit. Am început deja votul la avizul dumneavoastră. Amendamentul 14 acum, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 17, ca punct suplimentar, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Deci 20 devine caduc. Trecem la amendamentul 9, vot pe părți. Partea întâia. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Pentru împotrivă, se respinge, clar. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 22, nu știu dacă 22 nu devine caduc. Nu, trebuie să votăm cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 ca punct suplimentar se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotriva, se adoptă. 10 ca punct suplimentar, cine este pentru, împotrivă se adoptă și 31 pentru, împotrivă se adoptă. Și înainte de votul final, uh, am să dau cuvântul uh, raportorului foarte pe scurt, dacă dorește să facă vreun comentariu. Da, vreau doar să vă prezint scuzele mele, domnule președinte, dragi colegi, pentru întârziere. Am uh, participat la o conferință la Comitetul Economic și Social European, uh, aveam alte ore în programul personal, dar vă mulțumesc că ați uh, votat raportul, avizul meu, vă mulțumesc că ați votat favorabil la majoritatea amendamentelor. Este un aviz care pare să se bucure de un larg consens în rândul comisiei noastre și vă mulțumesc. Bun, atunci haideți să trecem la votul final, spune președintele. Avem 36 uh, de voturi, de persoane care votează astăzi. Uh, toată lumea votează. Mai sunt trei uh, oameni care n-au votat încă, trei persoane care n-au votat încă, vă rog să votați. Dacă nu vreți să votați, asta e, eu închid uh, Cred că domnul Peter la va uh, vota pentru propriul său uh, aviz. Acum scade numărul de persoane care au votat. Ce se întâmplă? Închidem votul. 33 de voturi pentru, nici un vot împotrivă. Felicitări domnului Pitela. Bun, acum, doamnelor și domnilor, uh, am încheiat votarea. Nu uh, începem uh, prezentarea doamnei uh, Gephardt uh, până la ora 11. Uh, am putea să luăm o pauză până la 11, până atunci vin și reprezentanții comisiei. Așa că ședința se suspendă până la ora 11.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 niciodată.

Okay, ladies and gentlemen, I think we'll. Um... Haideți să reluăm ședința cu ultimul subiect de discutat în această dimineață. Activitatea noastră cu privire la Uh, accesul la un um, cont de plăți de bază. Ni se va prezenta un document de uh, lucru, dar înainte de aceasta câteva evoluții. Încă mai uh, discutăm cu Comisia Econ să vedem care va fi comisia responsabilă pe fond cu privire la acest subiect. Am fost de acord că orice decizie s-ar lua, noi vom colabora Comisia Econ pune în discuție trimiterea dosarului uh, către Parlament, de către președinție și uh, se pare că conferința președinților ar trebui să rezolve această chestiune. Noi pregătim doar o înaintare pe care o vom discuta, una de forță, pe care uh, Evelyn o va prezenta Apoi uh, se va susține cazul nostru la uh, conferința președinților de către domnul Leinu. Acesta a primit uh, documentul de lucru și indicații legate de seriozitatea cu care ne ocupăm noi de acest dosar. Doamna Gebhardt a avut o reuniune cu raportorul numit de către Comisia Econ și, cu siguranță, l-am invitat să ni se alăture în această sesiune, în această dimineață, dar nu îl văd prin sală. Dânsul este membru al uh, GUE, domnul Cluta. Astăzi am primit un studiu al Departamentului de Politici cu privire la serviciile bancare de bază. Ați primit acest studiu, n-am apucat să-l răsfoim, însă uh, Propunerea ar fi să avem o prezentare completă din partea autorilor uh, uh, studiului, uh, niște economiști, în ianuarie, pentru a ne putea continua activitatea pe acest subiect. Deocamdată strângem materiale și informații legate de toată această chestiune. Primim așadar mult mai multe lucruri din partea Econ decât am primit până acum. Prin, prin urmare, a acționat bine doamna Gebhardt. Aceasta este perspectiva, însă niciun fel de discuție n-ar trebui să ne scurajeze să analizăm chestiunile uh, care ne interesează. Doamna Gerhardt se ocupă cu greu de toate aceste lucruri, deci ne va prezenta situația. Apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră, domnul Maier este aici, cred că domnul Groetman va vorbi pentru domnul Schmidt și doamna Turnen apoi pentru domnul Canfan. Domnul Fox nu este aici, însă am primit niște notițe din partea sa. Domnul De Jong este aici, așadar putem începe. Doamna Gebhardt, aveți cuvântul pentru a ne prezenta acest document de lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, ați descris clar situația dintre cele două comisii. Cred că există o înțelegere din partea Econ cu privire la uh, acest raport din propria inițiativă, propria noastră inițiativă, uh, cu privire la propunerea comisiei. Bine, Econ se gândește în principal, și cred că acesta este punctul lor de plecare, că există o obligație de a oferi un cont fiecărui cetățean, indiferent de bancă. Uh, Asta, evident, nu se regăsește în recomandările Comisiei uh, Europene. Comisia vorbește despre dreptul cetățenilor europeni de a deschide un cont bancar, de a avea un cont bancar. Știm că s-au spus multe despre comerț electronic, despre tranzacțiile pe internet și toate acestea uh, sunt imposibile dacă nu ai un cont uh, bancar. E nevoie de un cont bancar pentru toate aceste tranzacții. Asta ne preocupă pe noi. Dorim să ne asigurăm că cetățenii, bărbați și femei uh, primesc uh, acest uh, cont. Evident, statele membre trebuie să definească modul în care se va organiza tot acest proces, cum se vor transpune lucrurile în practică. Oare se vor impune lucrurile unor bănci sau tuturor băncilor? Toate trebuie să respecte aceste reguli sau nu? E bine, toate acestea în propunerea Comisiei sunt lăsate la latitudinea statelor membre. Comisia a decis să mă, de- mă numească pe mine ca raportor. De la numirea mea am analizat îndeaproape acest subiect și uh, cred că ar trebui să vă mai spun că a trebuit uh, să fac față și unor uh, preconcepții personale să fac față propriilor mele gânduri, gândindu-mă cine are probleme în acest domeniu, care sunt cei care se confruntă cu probleme. Probabil cei care nu prea au uh, venituri, uh, care nu prea au bani, uh, care ar trebui integrați pentru a face parte din societate și trebuie să fim corecți și să spunem că uh, adesea cei care nu au mijloace materiale nu au un cont. Însă mai există și alte scenarii. De exemplu, cetățenii care doresc să se miște liber în Uniunea Europeană. Este foarte dificil pentru aceștia să uh, facă acest lucru pentru că se confruntă cu obstacole reale din foarte multe puncte de vedere. Apoi, uh, formul Pieței Interne de la Cracovia a prezentat un caz specific, un caz pe care aș dori să-l împărtășesc cu colegii un student a primit o bursă în cadrul programului Erasmus într-un alt stat uh, membru. Acest student uh, dorea să închirieze uh, un apartament. Ea se numea Elis și i s-a spus că în țara noastră nu poți să închiriezi un apartament dacă nu ai un cont bancar în propria noastră țară. Ea a spus atunci foarte bine, mă voi duce la bancă, voi deschide un cont dar atunci când a ajuns la bancă, banca i-a spus, ne pare rău, însă nu puteți deschide un cont bancar dacă nu aveți o adresă în acest stat. Deci un cerc vicios. E clar că situația a fost foarte problematică pentru această tânără. Ea dorea să trăiască în Europa și se confrunta cu o situație în care nu primea acces la uh, o bancă pentru aceste uh, cauze, că nu avea uh, o adresă. Documentul elaborat de Departamentul pentru Politici este unul foarte interesant. Mai sunt și alte exemple uh, ilustrative pentru aceste situații. În Luxemburg, să spunem, dacă nu cunoști limba, nu uh, poți uh, să uh, îți deschizi un cont bancar. Deci un alt uh, obstacol care nu poate fi de înțeles uh, după părerea mea și putem cita multe alte asemenea situații. Deci trebuie să ne asigurăm că cetățenii au libertatea de circulație în Uniunea Europeană și că n-ar trebui să se uh, confrunte cu aceste obstacole insurmontabile atunci când doresc să deschidă un cont bancar în țara în care trăiesc, unde lucrează sau uh, unde doresc să studieze. Practic, aceste persoane nu pot să uh, efectueze tranzacții uh, financiare și se confruntă cu uh, situații dificile tocmai pentru că nu au un cont bancar în respectiva țară. Un alt subiect pe care aș dori să-l menționez uh, în legătură cu ceea ce am spus, pentru că consider că este un uh, subiect important, e bine, discutam despre studenți anterior. Studenții nu sunt prea bogați ca regulă. Prin urmare, cum putem lega taxele bancare de deschiderea unui cont. Cât de ridicate ar trebui să fie aceste taxe? Evident, ar trebui să fie uh, gratuite deschiderile de cont, însă nu putem impune uh, acest lucru băncilor. Din nou, acest subiect ar trebui uh, abordat, aș dori să-l abordez împreună cu dumneavoastră pentru a soluționa chestiunea în comunicarea Comisiei uh, Europene se spune de asemenea că acesta ar trebui să fie un cont uh, bancar de bază, un cont uh, bancar de plăți. Cu alte cuvinte, un cont prin care poți să te ocupi de tranzacțiile obișnuite. Nu vorbim despre tot felul de tranzac tranzacții precum uh, deținerea de acțiuni sau depășirea plafonului de cheltuieli, ci vorbim despre, pur, despre un cont bancar de plăți simplu care îți permite să uh, îți faci tranzacțiile, să te miști și să ai acces la banii tăi. Evident, aceasta este o parte foarte, foarte importantă a propunerii inițiale a Comisiei. Un alt punct important e unul uh, pe care l-am tot susținut noi în această comisie. Dacă ai o problemă, cum uh, poți să îți invoci uh, drepturile? Deci dacă nu poți deschide un cont bancar la o anumită bancă, cum anume poți să îți soliciți drepturile. Ar trebui să existe uh, un sistem alternativ de soluționare a litigilor sau uh, uh, o prevedere legată de anumite reclamații. Aceste părți sunt foarte importante pentru comisia noastră, pentru că, din nou, Vorbim despre un element uh, important, un element de importanță majoră pentru cetățenii noștri. Mi-aduc aminte că domnul Maier uh, a ridicat o problemă legătură cu un alt subiect, însă dânsul spunea că nu e suficient să ai uh, mijloace la dispoziție, ci să te asiguri că aceste mijloace chiar sunt puse în aplicare, în practică. Așadar, în viitor, odată ce stabilim toate aceste lucruri, trebuie să ne asigurăm că toate aceste dispoziții, într-adevăr, sunt puse în aplicare. Uh, deci trebuie să ne asigurăm că dreptul este respectat. Însă uh, asta vom face la un stadiu ulterior. Deocamdată trebuie să oferim cetățenilor uh, mijloacele de care au nevoie. Deci aici suntem, astea sunt chestiune care ar trebui discutate. Documentul de lucru ca bază de discuție vi l-am prezentat deja. Însă mai este un aspect pe care nu l-am enunțat Probabil uh, unii dintre dumneavoastră considerau că mă voi referi în primul rând la acest uh, punct. Uh, e vorba despre o chestiune organizatorică, însă cu siguranță are propria sa importanță. Problema este următoarea. Oare aceasta ar fi doar o recomandare pentru statele membre? Ne oprim aici? Sau uh, oare ar trebui să folosim un alt fel de instrument? Dacă bine îmi aduc aminte, uh, de la ultima ședință a comisiei noastre, uh, mi se pare că a existat o mare majoritate, dacă, deci nu unanimitate, dar mare majoritate, între raportorii din umbră, care mă susțineau în propria mea abordare, căci eu credeam că ar trebui să transformăm totul într-o directivă, să nu păstrăm uh, totul la nivelul unei recomandări, adică statele membre o să facă sau nu uh, ceva. Cam asta se întâmplă cu recomandările. Nici măcar directivele nu sunt întotdeauna bine implementate. Ce să mai vorbim despre recomandări? Din nou, e o problemă importantă, vorbim despre acces, despre un drept uh, universal, despre un serviciu universal, după părerea mea, despre asta discutăm. Prin urmare, susțin că ar trebui să avem uh, de-a face cu un instrument obligatoriu, cu un text obligatoriu pentru statele uh, membre, deci o directivă. Și sunt sigură că uh, această chestiune va fi importantă și în viitor. Uh, am fost dezamăgită puțin, uh, pentru că Comisia în 2009 uh, deja anunțase că va înainta un instrument legislativ cu privire la această problemă. După părerea mea, recomandarea nu este un instrument legislativ, este un instrument uh, foarte blând, în cel mai bun caz. Deci nu este suficient aici. Am ascultat cu atenție ce spunea domnul Barnier, domnul comisar ieri și uh, dacă bine mi-aduc aminte, dânsul spunea că consideră că ar trebui făcut un pic mai mult decât atât. Știu că dânsul poate nu reușește să-și uh, impună dorința în fața colegilor, însă atunci ar trebui să intervenim noi și să încurajăm Comisia să facă acest pas suplimentar. Și aceasta era, deci, o chestiune importantă de uh, rezolvat, după care vom avea, evident, o discuție. Totul uh, însă a, va avea un impact asupra conținutului uh, textului. Deocamdată um, vorbim despre o recomandare a Comisiei, dar directiva și directiva nu reprezintă unul și același uh, lucru și, depinzând de natura problemei, abordarea va trebui să fie alta. Mai sunt și câțiva pași de întreprins, uh, dar împreună cu Maicon vom lupta pentru ce am spus, uh, ne vom asigura că vom prezenta bine acest raport, că îl vom avea noi și uh, bănuiesc că și raportorii din umbră sunt de acord să facem la articolul 50 o ofertă ECON pentru a avea o cooperare la acest punct. Apoi, când vorbim despre uh, dispoziții bancare, uh, clar, Econ are uh, rolul său de uh, jucat, dar uh, aceasta este oferta pe care am putea noi să le o facem. Cred că IMCO ar trebui să fie comisia responsabilă pe fond. Mai mult decât atât, aș sugera să organizăm o audiere cu privire la acest subiect. Așa ne-am putea întâlni cu toți actorii interesați. Am putea să ne întâlnim uh, cu mediul academic, cu experții din domeniu, pentru a vedea care sunt și opiniile lor. Uh, coordonatorii sunt de acord cu acest lucru în principiu, ar dori să se organizeze o audiere, iar eu acum uh, pregătesc o un proiect de propunere pentru această audiere. Evident, această propunere, acest proiect va fi înaintat raportorilor din umbră pentru a ne pune de acord asupra lui. Cu toții ar trebui să tragem în aceeași uh, direcție. N-ar trebui să existe conflicte sau neînțelegeri doar pentru că uh, ceva a fost pierdută din vedere sau uh, neînțeles așa cum trebuie. Aș dori să facem totul împreună. Așa aș dori să lucrez. Aceasta este propunerea mea, domnule președinte. Deci să avem o audiere, eu să pregătesc uh, un proiect de raport după această audiere și mai mult decât atât aș sugera ca dacă ni se oferă acest raport să uh, vedem dacă putem uh, solicita o directivă. Dacă solicităm directiva sau rămânem cu uh, recomandarea. Oricum, proiectul meu de raport va fi uh, redactat în consecință. Nu cred că trebuie să supuneți asta la vot, însă mă îndrept acum spre raportori din umbră, spunându le să verifice această chestiune cu grupurile lor politice, să ne spună ce preferă, dacă uh, doresc să mergem în această direcție sau nu. Cred că e important să uh, lucrăm uh, într-o manieră inteligentă și să fim consecvenți în abordarea noastră pentru a ne pregăti pentru activitățile viitoare. Cam aceasta ar fi rugămintea mea pentru raportorii din umbră. Cât privește activitățile obișnuite, continuăm așa cum am făcut-o până acum și Probabil în plenara ajungem în iunie. Asta ne dă timp să discutăm toate, toate aspectele. Dorim să planificăm bine lucrurile, să facem compromisuri atunci când este cazul și de asemenea să analizăm uh, programul de lucru al uh, Comisiei. Știți, acesta ne-a fost prezentat uh, ieri și cred că raportul nostru se potrivește bine în acest program. Comisarul Barnier spunea că în iulie va mai face un pas în această direcție și ar fi bine dacă am putea să ajungem cu raportul la vot în plenară în iunie. Atunci domnul, parla- domnul comisar ar înțelege care ar fi opinia Parlamentului Cred că așadar ar fi bine pentru Comisia Europeană să primească un semnal clar cu privire la direcția pe care ne-o dorim. Practic vom avea și noi un raport legislativ din propria inițiativă care a fost uh, aprobat uh, Uh, ca atare de către uh, conferința președinților. Aceasta este natura raportului. Și cam asta ne mai rămân de făcut. Uh, pe scurt, cam astea erau gândurile pe care doream să vi le împărtășesc cu privire la conținut și la munca care ne așteaptă în următoarele luni. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Așadar, să avem o rundă de discuții înainte de a face asta. Aș vrea să salut călduros uh, un grup de doamne din Castel care se află acolo în spatele sălii și care sunt membre în partidul doamnei Vaile din localitatea Castel. Sunteți binevenite la această ședință a comisiei. Suntem într-o sală foarte mare, dar să știți că vă vedem foarte bine de aici, de la prezidiu. Aș vrea să spun ceva Vreau să le urez și eu bun venit și sigur mă bucur că în calitate de vicepreședinte al Comisiei uh, pentru Drepturile Femei să le urez bun venit a, a acestei delegații de femei din Germania. Președintele, într-adevăr, acum, haideți să avem comentarii asupra propunerii foarte cuprinzătoare pe care ați făcut-o. Să începem cu domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Evelyn uh, a adoptat, uh, uh, a examinat foarte cuprinzător această problemă. Avem un studiu privind contul de bază, contul de bancar de bază despre care s-a vorbit ieri și acesta nu este un domeniu în care am avut prea mult timp să mă implic. E o problemă destul de dificilă, dar totuși, în primul rând, vreau să spun că trebuie să ne ocupăm de problema competenței comisiei noastre și trebuie să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că asta nu e o problemă bancară. Evident, dacă ar fi bancar, atunci Econ ar trebui să se ocupe. Băncile nu au o problemă. Noi trebuie să le forțăm, trebuie să ne asigurăm că această chestiune devine o problemă de uh, drepturi ale consumatorilor. Deci că devine dreptul consumatorului să aibă un cont bancar și trebuie să justificăm acest lucru prin toate principiile pieței interne, libertatea de mișcare, libertatea indivizilor. Așadar, de exemplu, dacă vrem să facem plăți transfrontaliere, nu putem să facem asta fără un cont bancar. Serviciile, de asemenea, trebuie să fie Uh, întreprinderile care se ocupă de servicii au nevoie de, uh, de conturi bancare pentru a asigura libertatea de mișcare a capitalului. Deci trebuie să dăm libertate capitalului să circule transfrontalier liber și asta nu se poate fără un cont bancar. Deci e o problemă de implementare și de transpunerea libertăților legate de piața internă. Așadar, suntem de acord cu toții în legătură cu asta și de asemenea suntem de acord că o recomandare nu o să aibă niciun fel de efect, pentru că o recomandare n-ar stabili niște standarde minime. Sigur, fiecare țară trebuie să se ocupe de asta, așadar, de aceea cred că asta este un lucru care ar trebui să fie abordat la nivel european, pentru că altfel rămâne la mm, competența, la nivelul competenței statelor membre. Deci ce ne trebuie este o definiție clară și foarte simplă în legătură cu ce drepturi are consumatorul, ce are dreptul consumatorului să ceară, ca să ne asigurăm că aceste libertăți sunt respectate. Acum, faptul că acest lucru va fi obligatoriu pentru bănci e un lucru care depinde de Econ și face parte dintr-o cooperare, de o procedură de cooperare normală cu comisia noastră, dar principalul lucru aici este libertatea, libertatea pieței, pe, pie, pe piața unică și respectarea drepturilor consumatorului. Așadar, Evelin, te rog să continui în această direcție, te voi susține și eu și grupul nostru. De asemenea, va încerca să atingă un acord cu Comisia Econ fără prea multe contradicții. Sunt sigur că vom intra mai multe detalii pe conținut mai târziu. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum e domnul Kreutzmann în numele domnului Schmidt. În uh, numele domnului Schmidt spun că acest cont de bază ar trebui să fie accesibil pentru toți cetățenii europeni, pentru că avem foarte mulți cetățeni care nu au acces la el și asta înseamnă că ei sunt excluși de la piața internă, asta înseamnă că se creează obstacole în calea activităților sociale și economice de bază, chiar și a accesului la locuințe. Trebuie o, un cadru de reglementare. Aș dori să nu fie necesar, dar aș vrea să adaug, adaug că sunt de asemenea în favoarea unei directive, pentru că atunci când ne uităm la studiile departamentelor de politici privind serviciile de bază, este foarte interesant să vedem, de exemplu, că în Luxemburg nu e o problemă să ai un cont bancar, chiar dacă ești foarte sărac, dar sunt oameni care au probleme lingvistice și care din această cauză nu au un cont, sau în alte țări membre, cum este Franța sau Italia, e o problemă să ai un cont bancar deci e foarte interesant ce, vedem, ce se vede în acel studiu. Eu cred că ar trebui să ne gândim la asta. Sunt în favoarea acestei idei. Am vorbit cu Ole Schmidt și uh, Ole uh, spun același lucru, adică că am dorit să nu fie nevoie de un cadru reglementar, dar din păcate nu se poate. Asta nu înseamnă că cetățeanul obișnuit va fi obligat să deschidă un cont bancar. De asemenea, nu înseamnă că băncile vor fi obligate să ofere servicii în avans, uh, servicii, uh, iertați-mă, servicii avansate care trec dincolo de un simplu cont de plăți. Problema în Europa uh, este, nu este cu siguranță ceea că prea mulți oameni au prea multe conturi bancare, ci este nevoia de libertate și de circulație transfrontalieră. Băncile Europei trebuie să transmită acest mesaj uh, și trebuie să înțeleagă această necesitate și dacă ne uităm la acest studiu, nu e doar o problemă doar cu persoanele uh, vulnerabile din punct de vedere economic, care nu sunt foarte bogate, este o problemă a pieței interne, nu e doar o problemă a băncilor. Așadar, sunt complet de acord cu ce a spus Evelyn Gebhardt și suntem uh, nerăbdători să urmărim, să vedem următorul pas. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc acum doamna Turunen. Mulțumesc foarte mult. Cred că este un subiect foarte clar și foarte simplu și putem fi de acord cu el și este un uh, punct de plecare foarte bun și vom transmite un mesaj foarte clar. Sunt foarte încurajată de ceea ce am auzit de la dumneavoastră și cred că dacă ne uităm la uh, situația de pe teren, doi din trei europeni nu au acces la un cont bancar de bază și vedem că doar șase state membre au acest drept legiferat, deci dreptul oamenilor de a avea un cont de bază. Deci există o nevoie de a face ceva în acest domeniu. Pentru noi, pentru ecologiști, este o chestiune legată de incluziunea financiară și de lupta împotriva excluziunii sociale, pentru că astăzi ești blocat de la... nu ai acces la multe activități în societate dacă nu ai măcar un cont bancar. Și nu e o problemă legată de cărțile, de cardurile de credit sau mai știu eu de ce, e vorba de un drept fundamental. Așadar, susținem această abordare și e interesant de văzut dacă recomandarea comisiei făcută în această, care se face, făcută în această vară va face ceva să se schimbe, pentru că se spune acolo că statele membre ar trebui să facă ceva înainte de vara anului 2012. Deci ar trebui să urmărim în cadrul acestui raport dacă lucrurile într-adevăr evoluează, dacă nu, atunci ar trebui să facem ceva. Și ca să-i răspund doamnei Gebhardt, cu cât e mai uh, obligatoriu cadrul, cu atât mai bine, pentru că eu cred că o directivă ar fi un lucru bun. Și cred că asta uh, e cam tot ce am vrut să spun. Suntem nerăbdători să colaborăm. Mulțumesc. Președintele. Colegul meu, domnul Fox, va fi raportor din umbră. Nu se află aici, dar m-a, m-a rugat pe mine să spun câteva cuvinte. O să vă citesc notele sale. Mai întâi, cerința de bază de a îmbunătăți situația consumatorilor și a cetățenilor, asta e un lucru pe care îl acceptă complet și cred că doamna Gebhardt a ridicat o serie de probleme importante. Cred că va fi important să distingem între două elemente. Pe de o parte, e vorba de condițiile generale de deschidere a conturilor bancare și știm din, că chiar dacă oamenii au un uh, cont bancar în altă țară sau sunt solvenți, solvabil financiar, au totuși mari dificultăți să deschidă un cont într-o țară străină din motive legate de rezidență și alte calificări. De exemplu, cazul studentei despre care a vorbit doamna Gephardt e foarte clar din acest punct de vedere și cred că ar trebui să ne asigurăm că uh, folosim lucrurile din raportul doamnei Bastos privind plângerile pentru, și să le integrăm în raportul nostru, pentru că cumva raportul doamnei Gephardt este o reacție la acele chestiuni care au fost ridicate în raportul doamnei Bastos. În al doilea rând, așa cum știm, și o să vedem asta când studiem raportul mai, în mai detaliu, raportul de la departamentul nostru de politici. Sunt multe activități în unele țări în care există deja legislație și cred că trebuie să fim uh, atenți la faptul că o lege europeană uh, nu înseamnă neapărat că va complementa uh, situația unor țări, ci mai degrabă că o va complica. Uh, domnul Fox îmi spune acest lucru că în Marea Britanie unde nu există legislație, dar există 16 tipuri de conturi bancare de bază disponibile pe piață. Deci când am văzut evaluarea de impact a comisiei, ne-am întrebat de ce în acest stadiu nu s-ar trece la legiferare și cred că ei au ridicat problema că ar fi mai rapid dacă s-ar adopta niște măsuri voluntare de către bănci și coduri de conduită, ca să nu mai așteptăm toată perioada de adoptare și implementare a legislației. Și asta e un lucru pe care cred că n-ar trebui să-l ignorăm dacă dorim să avem uh, acțiune pe această propunere. Deci uh, ar putea exista o soluție de compromis și anume o acțiune timpurie din partea băncilor și dacă asta nu produce rezultatele dorite, atunci putem trece la legiferare mai târziu și putem uh, constata că uh, în acest fel consumatorii sunt mai bine uh, ajutați. Din partea mea vom avea o atitudine deschisă față de nevoia și rolul legislației, dar cred că trebuie să ne gândim și la alternative potențiale și la impactul lor. Asta nu înseamnă că n-ar trebui să avem uh, disponibile uh, o un proiect de legislație în caz că lucrurile nu merg așa cum dorim noi. Ar fi interesant să vedem care e poziția Comisiei și, apropo, îmi cer scuze că nu l-am prezentat pe prietenul nostru, domnul Filip Pele, care a mai fost aici de câteva ori și s-a ocupat de diverse subiecte și să-i dau cuvântul ceva mai târziu. Asta este contribuția din partea grupului meu în numele ECR, așadar. Acum, mai există doamna Charles de domnul Rochefort și doamna Verniu, care vor să contribuie la dezbatere și domnul Dion, care este de asemenea raportor din umbră, deci acum vă dau cuvântul și acestea vor fi uh, intervențiile grupurilor politice. După aceea, doamna Șaldemoze, domnul Roșor, doamna Veniu, mai vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Dion. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. N-am fost uh, membru în Comisia INCO, nici măcar în Parlament, atunci când uh, IMCO a fost creată, dar vreau să susțin eforturile noastre de a obține competențe pentru această comisie pe această chestiune. Cred că este o tendință generală în acest Parlament că atunci când vorba de bănci, dintr-o dată numai Comisia Econ să fie competentă, când e vorba de compania aeriene să fie compania de transporturi, când vine vorba de siguranța alimentară să fie Comisia Envi, dar în continuare vorbim despre consumatori. Deci cred că uh, Parlamentul dorește să aibă o abordare integrată pentru consumator și din acest punct de vedere cred că este cel mai important subiect pentru comisia noastră și vă încurajez în eforturile noastre, domnule președinte, ca să exprimați acest lucru foarte clar și celorlalte comisii. Pe substanța raportului, vreau să mulțumesc raportului, cred că este o abordare foarte echilibrată. Pe de o parte, subliniază foarte clar care sunt problemele pentru cei care doresc să aibă un cont bancar și pot să vă spun că am avut de, de asemenea oameni care au venit la mine și mi-au spus că nu vor cont bancar și vor să plătească totul cash. Nu cred că e foarte util, dar, mă rog, dacă e asta vor, cred că e un drept uman de bază și cred că acest lucru este reflectat în document, că există și această categorie de persoane. Însă, în general, sunt complet de acord cu documentul de lucru. Îi mulțumesc secretariatului pentru studiul care exprimă clar faptul că este o problemă serioasă și trebuie să spun că pe baza faptelor sunt de acord că reacționăm la o recomandare, dar uh, după evaluarea de, la anul, de anul viitor, probabil că vom avea nevoie de acțiune legislativă pe acest subiect, pentru că trebuie și să evităm excluderea socială și să avem o mobilitate mai bună, de exemplu, a studenților sau a angajaților, așa cum a explicat raportorul. Deci este un drept important. Așadar, salut abordarea luată uh, de raportor și abordarea raportorului și sper să contribui cu amendamente. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum să trecem la ceilalți vorbitori, doamna Șaldemose. Tak for det, herr formand. Eh, også tak til fru Gebhardt for nogle eh, rigtige og gode... Mulțumesc, eh, vreau să Mulțumesc și doamnei Gebhardt pentru această propunere. Am un mic comentariu. În primul rând, pe uh, subiectul uh, jocurilor de noroc online, ca și în acel domeniu, uh, merită să uh, facem aici legislație, să stabilim reguli minimale uh, pentru a ne asigura că toți cetățenii Uniunii Europene au într-adevăr acces la un cont în bancă. În al doilea rând, cred uh, că este necesar să uh, Uh, intrăm într-o dezbatere de fond. Ce înseamnă să ai acces într-adevăr la un cont bancar? În primul rând uh, vorbim de uh, costuri, dar știți și dumneavoastră că există tot mai multe bănci, mai ales în Danemarca, care au diverse filiale unde, unde se pot retrage bani cu cartea de credit. Dar atunci când scoți bani de la un, un automat, acest lucru te costă. Ar trebui să discutăm ce înseamnă uh, cu adevărat un cont în bancă și care sunt drepturile pe care își le arogă băncile. Ar trebui să intrăm în uh, fondul problemei. Ce înseamnă și cum facem să includem toți cetățenii în uh, piața internă. Mulțumim, domnul Rochefort. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, în susținerea celor spuse de Evelyn în legătură cu competențele comisiei, eu de obicei uh, spun uh, acest lucru atunci când vorbesc cu cei din afară. Comisia Econ face macroeconomie și IMCO face microeconomie, dacă v-am cursurile de economie. Eh, aici avem de-a face cu un subiect ce ține de microeconomie. E vorba de fapt că e vorba de a stabili ce face și ce drepturi are fiecare eh, persoană. Acest subiect ține de activitatea comisiei noastre. Cred și eu ca toată lumea că o directivă este indispensabilă în acest domeniu și aș vrea ca uh, comisarul să fie susținut în această direcție de către uh, colegii săi din comisie. Uh, pe fond, acum, în raport cu ceea ce spunea Evelin, un punct care nu apare nici în textul ei, nici în textul al comisiei, nu există, de, nu există numai problema accesului la locuințe, ci și al accesului la locuri de muncă. În Europa există din ce în ce mai multe persoane fără domiciliu fix și Uh, pentru aceștia deschiderea unui cont de bază este problematică pentru că nu au domiciliu. Uh, accesul uh, la un loc de muncă interimar este condiționat pentru aceste persoane de existența unui cont bancar și a unui domiciliu interimar nu știu dacă acest lucru se poate realiza prin intermediul primăriilor sau al altor autorități, dar este un lucru foarte important. În plus, băncile. Problema pe care o avem cu băncile acum nu uh, este independentă de criza economică. Băncile se află astăzi într-o situație în care uh, Ehm, tai din eh, locurile de muncă au eh, probleme și poate pe eh, termen scurt ar putea percepe această intenția a noastră ca o constrângere conjuncturală și nu ar vedea problema în uh, ansamblul ei. De aceea ar trebui să lucrăm mai energic pentru ca băncile să înțeleagă corect problema. Uh, sunt foarte uh, uh, apropiat de uh, textul uh, comisiei și uh, susțin ideea posibilității acelor uh, procese de clasă uh, și, nu în ultimul rând, uh, un subiect care ține de uh, locuințe pentru persoanele care nu sunt în statul membru uh, uh de origine, e vorba de tineri studenți, uh, lucrători și așa mai departe, cum ies ei din uh, această capcană. Poate ar trebui să prevedem în text uh, că dreptul la un cont bancar trebuie acordat tuturor persoanelor care își au domiciliul în acel stat sau care pot uh, dovedi că au un proiect serios uh, și uh, doresc să Uh, rămână în acel stat uh, o anumită perioadă de timp. Pentru că altfel uh, ne învârtim în cerc. Nu trebuie să fie simplu, pur și simplu domi, să aibă domiciliul acolo, ci să aibă și un proiect de viață viabil. Cred că e o problemă foarte importantă și am abordat deja câteva aspecte ținând de social. Acum, pe partea economică, pentru dinamizarea pieței interne, cred că nu este un subiect uh, anex, secundar, ci unul esențial pentru acele uh, puncte procentuale pe care le poate aduce uh, creșterea pieței interne o asemenea inițiativă. Da, voi fi și eu foarte concisă pentru că s-au spus deja foarte mult. Voi mulțumi uh, lui Evelin pentru activitatea sa. Uh, sunt și eu de acord cu faptul că trebuie să avem legislație la nivel european în acest domeniu. Mi se pare aproape natural, aproape un drept fundamental pentru cetățeni să aibă acces la servicii bancare de bază. Nu trebuie să existe o stigmatizare a unor categorii, cum spunea domnul Roșfor și domnul Croisman, la nivelul pieței interne este fundamental pentru asigurarea mobilității uh, și a concurenței. Un, un stagiu Erasmus uh, reprezintă un proiect de domiciliu și ar trebui să fie normal să se poată deschide un cont bancar. Pe urmă, legislația este un drept și ar trebui să ne permită să introducem în legislație dreptul la informarea privind costurile acestor conturi, pentru că uh, în fiecare țară membră există bănci mai mari și mai mici, foarte multe. Este o adevărată junglă pentru anumiți consumatori care nu înțeleg deci e nevoie de o îmbunătățire la nivelul costurilor și a transparenței. Nu este normal ca pe parcursul anului anumite bănci să impună costuri care nu au fost uh, anunțate de la început. Deci, deși unele state membre uh, sunt uh, solidare cu băncile lor, trebuie și ca și băncile să dea dovadă de solidaritate față de cetățeni. Uh, să le respecte drepturile la informare și responsabilizare în ceea ce privește gestiunea propriilor conturi. Și cred că doar pe cale legislativă putem uh, face acest lucru. Thank you. And now, Mr. Meyer. Mulțumesc și acum domnul uh, Mayer uh, și domnul Kreutzmann. Deci, uh, dau cuvântul domnului Mayer. Da. Vreau să revin la un punct uh, menționat uh, deja uh, anterior. Problema este dacă ar trebui să cerem un regulament imediat sau ar trebui să permitem băncilor sau statelor membre să încerce să legifereze acest lucru. Este o chestiune dificilă și sigur că dacă băncile ar face acest lucru Uh, Berevol ar fi cel mai bine, dar cred că mergem prea departe dacă spunem că vom obliga toate băncile să asigure uh, un cont bancar pentru oricine. Unele bănci uh, lucrează, de exemplu, numai cu întreprinderi Uh, sau lucrează numai uh, în anumite uh, zone, local. Deci statele membre sunt cele mai în măsură să decidă cum se poate reglementa această piață. Avem, deci, și bănci parțial deținute de stat, um, iar statul poate să-și impună aici voința. Nu este nevoie ca toate băncile să se supună uh, unor astfel de norme. Nu vrem să introducem o, uh, obligație forțată, o, o, mai mult decât este necesar. Prea, uh, prea multă generozitate strică și ea. Cred că statele membre ar trebui să decide uh, iar în ceea ce privește detaliile, cred că ar trebui folosit principiul subsidiarității. Uh, să analizăm care sunt acele cerințe minime și standarde minime. Nu știu cum ar, am putea să uh, începem să lucrăm în acest domeniu, să, uh, sigur că se, sunt permise transferurile bancare dintr-o țară, într-alta dintr-o bancă, într-alta este felul în care noi ne primim uh, uh, salariile, cum plătim peste, pentru anumite uh, servicii. Astea sunt cerințele minime la care ar trebui să facem referirea. Domnul Călșor, da, mulțumesc. Sunt de acord pe deplin cu ceea ce Tocmai s-a spus. Dar vreau să adaug de ce este atât de important să avem un uh, cont bancar. Uh, dacă ne gândim la uh, eBay și la drepturile de proprietate intelectuală, există proceduri de plată prin care la finalul lunii primești facturile și trebuie să ai un cont bancar ca să poți să-ți plătești aceste facturi. Uh, pe eBay vedem că grupuri uriașe uh, din populație sunt excluse de uh, la aceste licitații online. Sigur că e nevoie de principiul subsidiarității. Nu putem impune cu forța băncilor uh, anumite prevederi, dar trebuie să avem și cerințe minime. Uh, nu putem forța băncile să acorde depășiri de uh, cheltuieli pentru clienții care nu sunt viabili. S-a vorbit despre retragerea banilor de la distribuitoarele automate, și de costuri, uh, trebuie de asemenea uh, să ne asigurăm că se evită discriminarea, că consumatorii sunt uh, informați atunci când nu uh, pot să retragă bani. Mulțumim, doamna Valen. E bine, noi suntem de acord cu uh, obiectivele Însă nu știu dacă băncile vor fi suficient de raționale să înțeleagă ce este necesar pentru piața unică. Analizând uh, acum uh, opiniile Parlamentului cu privire la acest subiect, uh, e bine, pot să vă spun că 12 state membre au legislație în acest domeniu și 15 state membre care deja sunt în Uniunea Europeană de ceva vreme, nu au legislație deloc în acest domeniu. Luând aceste lucruri în considerare, uh, nu sunt uh, sigură că reprezentanții băncilor sau ai statelor membre care au recunoscut uh, uh, faptul că ne aflăm în secolul al XXI-lea. Și e clar că trebuie să insistăm ca anumite lucruri să se întâmple, pentru că ele nu se vor întâmpla de la sine. Vorbim totuși despre 15 state membre care n-au făcut niciun fel de progres aici. Faptul că noi insistăm să se întâmple ceva e un semn. Uh, chiar trebuie să ne gândim puțin la cum vor arăta lucrurile viitor și să fim inteligenți. Aș dori să rog pe domnul Maier și pe domnul Kreutzmann să se gândească la aceste lucruri. Malcolm, ai sugerat și tu că sunt anumite lucruri de care nu avem nevoie sau că uh, sunt lucruri pe care ar trebui să le obținem. Haideți însă să vedem ce se întâmplă, să vedem ce se va întâmpla la audierea unde vom invita reprezentanții sectorului bar- bancar. Din și ne pot spune de ce nu s-a întâmplat nimic în ultimii ani în acest uh, sector. Uh, Va trebui să discutăm uh, și cu statele membre în Consiliu pentru ca acestea să se manifeste într-o manieră corectă. Nu-mi imaginez că 15 state membre care nu au deloc norme uh, aici ar putea înțelege că e nevoie de legislație. Uh, nu mă deranjează să există o directivă cadru și statele membre se decide dacă să o pună în aplicare sau nu, însă trebuie să existe o anumită obligație. Nu putem lăsa totul la latitudinea dorinței unora sau altora. Mulțumesc. Domnul președinte, uh, foarte bine, am avut o dezbatere vastă. Acum uh, vom asculta opinia comisiei și doamna Gebhardt va rezuma discuția la final. Însă, înainte de asta, un ultim comentariu din partea mea. E ceva ce am spus și data trecută. Să nu uităm uh, cum evoluează tehnologia. Pentru că se, ne îndreptăm spre conturi de plată electronice odată ce se vor dezvolta metodele de securitate mai întâi trebuie să existe uh, vreo formă de acces la conturi bancare și asta ne va parveni prin uh, telefoane mobile, pentru că chipurile și telefoanele mobile pot fi folosite ca uh, o sursă uh, de uh, bani. Prin urmare, accesul uh, electronic la uh, informație evoluează uh, rapid. Uh, și cei uh, care au un telefon fix acasă, să spunem, vor avea acces direct la conturile lor. Până la urmă se va deschide acest canal de comunicare oamenilor care au uh, mijloace reduse prin intermediul telefoniei uh, mobile, care este larg răspândită și asta și în rândul tinerilor. Pentru că Așa, unii vor avea acces la o primă formă de gestionare a banilor prin intermediul telefonelor mobile. Deci să nu uităm că n-ar trebui să fim foarte prescriptivi eh, aici, pentru că în câțiva tehnologia cu siguranță se va schimba, abordarea la fel. Trebuie să legăm totul de uh, inițiativa noastră cu privire la serviciile universale și aș dori să uh, spun domnului Roșfor că această comisie poate examina toate chestiunile care vizează interesul economic al consumatorilor și clar că aceste chestiuni sunt de interes pentru consumatorii noștri, la fel ca și accesul universal la servicii în formă mai generală. Accesul la un cont bancar facilitează accesul general și la alte servicii publice sau private. Domnule Pele, uh, v-am invitat și anterior să ne prezentați evaluarea de impact. Am dorit să aflăm dacă am, putea, am putut contribui cu ceva la uh, abordarea dumneavoastră și am dorit să știm cam care sunt în acest moment uh, reflexiile comisiei sau dacă are comisia de neînaintat propuneri. Mulțumesc, domnul președinte. Am uh, comentarii generale de făcut uh, în acest moment. Mai întâi, uh, Comisia se bucură realmente de inițiativa Parlamentului European cu acest dosar sensibil și critic. Pentru uh, interesul cetățenilor Uniunii Europene, dar și pentru interesul pieței unice. Uh, ne interesează foarte mult uh, ceea ce ne-ați oferit prin Departamentul de uh, Cercetare, uh, pentru că privim, adesea o informație obiectivă ne lipsește, informațiile care ne parvin sub, sunt fragmentate, deci totul este binevenit. În ceea ce privește calendarul propus de doamna Gebhardt și de dumneavoastră, iunie 2012, bine, acesta ni se pare adecvat, pentru că până atunci vom primi multe informații din partea statelor membre cu privire la ce drepturi dorește să-și păstreze și cu privire la recomandările pe care le va face Comisia uh, în legătură cu accesul la un cont de plată de bază. Vă mulțumim așadar foarte mult uh, că ați dorit să urmăriți această dezbatere și uh, că ne veți sugera acțiuni complementare dacă va fi cazul. Toate acestea pentru a fi gata în cazul în care recomandarea vi se va părea dezamăgitoare ca efect. Doamna Gebhardt uh, a făcut comentarii în acest sens, la fel și raportorii uh, din umbră. Noi vă mulțumim tuturor pentru atenție și pentru uh, munca pe care ați depus-o și suntem dispuși să lucrăm cu dumneavoastră cât putem. Mulțumim, domnule președinte. Uh, mulțumim, domnule uh, Pele, uh, pentru ce ne-ați spus. Așteptăm să lucrăm cu dumneavoastră și în ceea ce privește studiile pe care le veți elabora. Doamna Gebhardt, pentru a conchide. Mulțumesc, domnule președinte. E important să ne asigurăm că cetățenii au uh, un uh, drept de acces la un uh, cont bancar de bază. Despre asta vorbim până la urmă. Nu vorbim despre obligații asupra băncilor și cred că am spus asta în introducerea mea. Vrem să ne asigurăm că orice cetățean care își dorește un astfel de cont va putea să îl deschidă. Evident, sunt cetățeni care nu își doresc un astfel de cont și asta este decizia lor. Însă cei care își doresc contul ar trebui să poată să deschidă unul. Au fost uh, enunțate mai multe motive pentru asta. Uh, colegii mei au făcut acest lucru. Apoi, propunerea uh, ta cu privire la crearea de locuri de muncă e una pe care o voi uh, lua în considerare în raport. Oricum, sunt foarte multe motive pentru care ar trebui acordat acest drept cetățenilor de a avea un cont bancar de bază. În uh, introducerea mea am mai spus și că nu mă așteptam ca băncile să vrea neapărat să aibă de-a face cu acest subiect, ci aceasta este oportunitatea pentru statele membre să-și ia propriile decizii și să se gândească cum să organizeze lucrurile. Însă există o obligație, după părerea mea, ar trebui să existe și anume ca statele membre să facă ceva în acest sens. Însă mă gândesc că dacă vom veni doar cu o recomandare, statele membre nu vor face nimic. Vă pot spune asta din uh, experiență. Și nu are rost să fim naivi cu privire la asta. Cam asta este experiența pe care o avem până în acest moment. Haideți să ne gândim puțin uh, și la directivele care ne-au fost puse în aplicare la timp. Și aceasta este o problemă. Să nu o mai menționăm pe cea a recomandărilor, adică Uh, vedem exact uh, cum vor sta lucrurile de pe acum. Există 15 state membre care nu au această obligație. Germania este statul cel mai mare din acest uh, grup. Dacă mă gândesc puțin la cifre, la numărul celor care au probleme în a deschide un cont bancar, e bine, în medie, în Europeană vorbim despre 15% dintre cetățenii noștri femei și bărbați. Deci 15% uh, dintre cetățenii noștri s-au confruntat cu probleme. E o cifră uriașă, mult mai mare decât cea la care mă așteptasem. Haideți să mă gândesc la țara mea, Germania. 7% dintre cei care au vârstă peste 18 ani uh, nu au reușit să își deschidă un cont bancar. Deci nu e bine, trebuie să facem ceva aici. Situația cea mai gravă uh, este uh, în România, 39%, Cipru, 36%. Uh, Acestea sunt cazuri realmente problematice. Deci trebuie să ne asigurăm că acești cetățeni au dreptul la acces. Cred că în topul listei, la exemple pozitive, este regatul țărilor de jos, Însă, oricum, uh, Olanda este faimoasă pentru uh, că este o țară teribil de prietenoasă cu cetățenii săi. Mai sunt și alte aspecte care mai merită dezbătute și înțeleg uh, că unele vor da naștere la dezbateri serioase, pentru că știm cu toții diavolul se ascunde în detalii. A trebuit să repet un comentariu al Christei sau al Barbary, nu știu exact. Dar haideți să nu plecăm uh, de la ceea ce nu ne dorim, ci de la ceea ce putem uh, obține. Odată ce ne-am pus de acord asupra ceea ce putem obține, putem vedea exact cum o vom face, care vor fi mijloacele. Apoi ne putem gândi la implementare. Cred că așa e cel mai bine să procedăm. Este abordarea care ne va oferi cele mai multe șanse de reușită și sper că vom reuși să fim de acord uh, cu privire la text. Am luat notă și de faptul că în ceea ce privește grupurile politice care s-au exprimat până acum, toate cu excepția unuia, au spus că își doresc o directivă, toate cu excepția unuia. Așadar, aș dori să plec de la această bază. Acum, Malcolm, uh, argumentul ridicat de domnul Fox care uh, spunea că toate acestea ar însemna întârzieri, deci dacă nu optăm pentru o recomandare. e bine, eu aș spune exact contrariul. Uh, nu doresc să elaborăm acum o recomandare și apoi, uh, într-un viitor vag, îndepărtat, să discutăm despre o directivă. Nu, haideți să vorbim de despre o directivă, pentru că procesul va fi exact la fel de lung, că începem acum sau începem mai târziu. Și problemele sunt reale, le avem pe masa discuțiilor. Deci nu pot să accept acest argument. mă privește, în ceea ce mă privește pe mine, n-ar avea sens din perspectiva politicilor, n-am fi consecvenți. Deci îmi cer scuze, Malcolm, că nu pot să urmez această direcție. De obicei, eh, lucrurile stau eh, invers. E mai rapid dacă eh, abordăm lucrurile imediat, nu dacă le amânăm pentru încă un an sau doi. Prin urmare, sugerez să abordăm problema chiar acum, să începem să lucrăm la această soluție și apoi să redactăm textul, că până la urmă la asta se rezumă munca noastră. Cât vește facilitățile de plată pe telefonul mobil și așa mai departe, evident, sunt niște lucruri minunate, niște facilități minunate. Însă baza pentru toate acestea este uh, contul bancar. Ai nevoie de un cont bancar, indiferent de facilitățile de plată, că vorbim despre telefoane mobile sau despre o foaie de hârtie. Până la urmă ai nevoie de un cont bancar. Malcolm, ești uh, inginer, așadar uh, știu că ești foarte interesat de aceste noi facilități. Uh, evident, te interesează toate aceste noi evoluții. Însă toate aceste lucruri minunate sunt posibile doar dacă ai un cont bancar și dacă 15% din populație 15%, deci din populația Uniunii Europene care nu are acces la aceste minunate facilități, ne punem întrebarea de ce trebuie aceștia să fie excluși. Evident, uh, presupunem că aceste persoane își doresc un astfel de serviciu, doresc să-l folosească. Într-adevăr, trăim în secolul al XXI-lea, sunt foarte multe invenții minunate, evoluțiile tehnicii, însă trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces la ele. Până la urmă, despre asta este vorba. Și haideți să uh, rezumăm acum, domnule președinte. accesul pentru cetățeni la acest drept. Dreptul la acest serviciu e un drept până la urmă pentru cetățeni. După părerea mea, este un serviciu universal în era în care trăim. Ar trebui definit ca un serviciu universal. Acesta este unul dintre punctele pe care doresc să le transmit. Apoi, serviciu universal înseamnă că toată lumea ar trebui să aibă oportunitatea, posibilitatea, nu obligația, ci oportunitatea să folosească acest serviciu. Așadar, dacă cineva își dorește acest serviciu, atunci uh, acel uh, cineva ar trebui să aibă acces la serviciul acesta. Vorbim de armonizare minimă și eu aș susține această abordare. Iar în ceea ce privește implementarea, clar că multe depinde de statele membre. Trebuie ca sistemele bancare uh, să înțelegem că sunt diferite de la un stat la altul de asemenea, și uh, consumatorii unui stat sunt diferiți de ai uh, uh altuia. Știți, francezii plătesc cu cecuri, uh, Germania nimeni nu mai face asta, deci până la urmă există și diferențe culturale. Lăsăm uh, atitudinea statelor membre aceste chestiuni și cred că așa procedăm uh, bine. Uh, statele membre pot să selecționeze anumite bănci, pot să facă acorduri cu o singură bancă, nu contează. Cred că totul ar trebui lăsat deja la atitudinea statelor membre. Nu cred că e rolul nostru să ne amestecăm în asemenea chestiuni. Până la urmă, pe mine mă preocupă doar uh, asigurarea că cetățenii au acest uh, drept. Apoi, uh, dreptul la un uh, cont uh, odată ce ești uh, domiciliat uh, în uh, respectivul stat. Ei bine, eu aș merge mai departe. Aș spune că orice cetățean care are o reședință legală într-un stat membru al Uniunii Europene ar trebui să aibă dreptul la deschiderea unui cont în respectivul stat membru. Vorbim până la urmă despre piața unică și vorbim despre o Uniune Europeană pentru cetățenii noștri. Evident, uh, aceasta trebuie să fie un fapt. E bine, eu am un cont bancar în Franța, am reușit să îl deschid, chiar dacă nu uh, am locuit acolo o vreme. Uh, prin urmare, mă întreb de ce altora nu li s-ar permite acest lucru. Oare există un sistem special pentru uh, europarlamentari? Uh, Bine, n-aș dori să am uh, o viziune prea îngustă cu privire la acest subiect. Dar adesea uh, problemele apar pentru că în acest domeniu uh, nu avem uh, o piață unică reală, adevărată, nici măcar pentru servicii financiare. Posibilitatea de a deschide un cont bancar într-un stat care nu e statul tău de reședință e o chestiune problematică în acest moment. Nu cred că această recomandare sau decomandare sau directivă sau ce este instrumentul ideal pentru a rezolva această problemă. Problema este una separată și, evident, și ea merită atenție, merită o dezbatere. La un moment dat putem pune problema și așa în viitor, însă atunci vom vedea cum procedăm cu Econ, pentru că vorbim despre piața unică în acest context și uh, bănci. Oricum, acest subiect merge mult mai departe decât ce ne dorim noi să auzim aici. Dacă dorim o piață unică, dacă dorim o Uniune pentru cetățenii europeni, atunci trebuie să punem problema și în acești uh, termeni. Și, în concluzie, dați-mi voie să vă împărtășesc uh, un uh, gând, deși cred că am mai exprimat acest comentariu și anterior, microeconomia cetățenii, și aici mă refer la Germania pentru că cunosc bine această țară, e bine, cetățenii au impresia din ce în ce mai mult că Europa este Europa a banilor, a monedei, a economiei și că totul până la urmă se rezumă la bani. Prin acest raport trebuie să demonstrăm că Europa este una a cetățenilor, că la ei ne gândim și asta ne dorim. De aceea este atât de important pentru noi să ne asigurăm că noi vom fi comisia responsabilă pe fond, nu Econ, pentru că oamenii consideră că fiind uh, vorba de Europa a banilor și a monedei, uh, ei sunt excluși. Ori ei își doresc uh, o Uniune Europeană pentru ei, în serviciul lor. Aceasta este concluzia mea. Mulțumesc. Um, Președintele, mulțumesc. Cred că am avut o discuție foarte cuprinzătoare astăzi și cred că arată și interesul manifestat. Așadar, trebuie să facem un follow-up foarte hotărât și vom continua să ne susținem pozițiile foarte puternic. Avem un proiect cu care să mergem la domnul Lene și Eh, aș spune colegilor că decizia se va lua de către grupurile politice. Așadar, cred că influența noastră asupra grup, liderilor de grup va fi utilă în a susține poziția consumatorilor și sunt sigur că doamna Gebhardt ar putea pregăti o justificare de câteva rânduri pentru poziția comisiei noastre pe care să o susțină în grupul său politic și după aceea să o trimită tuturor. Deci poate vă rog să faceți acest lucru, ce ar fi util. Și de asemenea domnul Maier să facă același lucru. Așadar, vă mulțumesc tuturor foarte mult pentru contribuții și doamnei Pelia. Așadar, suntem nerăbdători să continuăm uh, activitatea pe acest uh, subiect și sigur în cooperare cu Comisia Econ, într-o formă sau alta. Așadar, uh, o să închid uh, ședința un pic mai devreme. Vreau să vă reamintesc că avem o audiere și uh, drepturile proprietate intelectuală și asta se va întâmpla de la 3 la 6 și jumătate. Cred că veți putea cu toții să, vă, să reveniți aici și avem foarte buni vorbitori, iar mâine avem o doua audiere privind propunerile de standardizare europeană. Asta va fi de la 9 la 9.30 și vom avea o nouă sesiune după prânz mâine. Vă mulțumesc tuturor!